Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Bine ați venit la această reuniune a comisiei noastre. Trebuie să recunosc că această sală este puțin ciudată. Mă uit în jurul meu să văd unde sunt uh, așezați colegii. Însă oricum aceasta este situația. Haideți să începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, ordinea de zi va fi adoptată în forma sa propusă. Regim, regimul lingvistic astăzi cuprinde 16 limbi și reuniunea noastră este transmisă pe internet. Documentele necesare sunt disponibile în format electronic. Aș avea și câteva comunicări în legătură în ceea ce privește reuniunea coordonatorilor de dimineață. Am decis să invităm, să invităm pe Dorotea Sars de la Deutsche Umwelt uh, Hilfe, pe domnul Pascus Sabidu și domnul Oliver Modofam de la Corporate Europe Observatory, profesorul Kai Borges de la Universitatea de Științe Aplicate din Aschaffenburg și Daniel uh, Lange, CEO la Faster IT. Ca de obicei, vom trimite întrebări scris invitațiilor și aceste întrebări vor fi și răspunsurile la ele vor fi distribuite membrilor înaintea ale Uniunilor. În ceea ce privește discuțiile pe care le-am purtat de dimineață, vă pot spune că vom lua toate măsurile necesare în numele comisiei noastre pentru a ne asigura că toți martorii și toți experții invitați, uh, preconizați vor fi și invitați. În urmă cu 30 de minute am uh, discutat cu președintele Comisiei MICO pentru a încerca să aliniem mai bine calendarele celor două uh, comisii uh, când vine vorba de discutarea noului cadru de reglementare a omologărilor de tip. Am mai uh, uh lucrăm acum la redactarea unui formular împreună cu coordonatorii și raportorii și în plus vom transmite o, o întrebare suplimentară Centrului Comun de Cercetări pentru că răspunsurile pe care le-am primit din partea acestora nu au fost suficiente. Și de acum înainte, corespondența oficială a Comisiei EMIS va fi publicată pe pagina noastră de internet. Aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Văd că nu. Dacă nu, Procesul verbal al reuniunii din 19 aprilie sunt, este disponibil pe internet și dacă nu se vor depune obiecții până la sfârșitul reuniunii, va fi aprobat. Dacă nu există alte remarci, cred că putem trece la prima parte a audierii de astăzi și aș dori să-i spun un bun venit călduros domnului Richard Smokers, consilier principal și domnului uh, Rob uh, Culenar, uh, consultant principal de asemenea la TNO, autoritatea din țările de jos care se ocupă de problemele rutiere. Știți foarte bine că avem o oră și 15 Uh, minute pentru prima parte a audierii și dau cuvântul domnului Richard Smokers pentru intervenția dumnealui de 10 minute, după care trecem la audiere. Domnule Smokers, vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru invitația adresată. Ne bucurăm că suntem aici. O să vă prezint pe scurt această prezentare. Nu doresc să vă prezint în detaliu fiecare imagine, pentru că aveți această prezentare. Astăzi aș dori să vă spun care sunt rezultatele măsurătorilor de oxid de azot a autovehiculelor diesel în laborator și în condiții normale de condus pe drum. Suntem o organizație din țările de jos independentă, avem 3.000 de angajați în diferite domenii unul dintre aceste domenii sunt, este transportul durabil și logistica, unde operăm măsurări a emisiilor vehiculelor pentru a măsura impactul asupra mediului înconjurător adus de transport. Nu știu dacă merg prea repede. First of all, a summary, if you look at... Un rezumat, dacă vă uitați la ce am uh, măsurat în ultimii 5 ani, la vehiculele cu standard de Euro 5 și Euro 6, am testat uh, autoturisme și uh, autoturisme utilitare ușoare și am văzut că emisiile de dioxid, uh, dioxid de nitrogen sunt mai mari în condiții reale de drum, la Euro 5 un factor de 3 până la 5 ori mai mare, Euro 6 2 până la 6 ori mai, mai mare, Euro 5 uh, autoutilitare ușoare, este un factor de 3,5 și de 6 pentru cele din categoria 3. Și această imagine se regăsește la toate mașinile testate, indiferent de marca producătorului. Programul de testare a fost făcut pentru Ministerul de Resort din țările de jos. Facem acest lucru deja de 30 de ani prin mai multe proiecte am uh, analizat mai multe vehicule și obiectivul principal al activității noastre nu este de a impune respectarea legislației din, în, în acest domeniu sau să detectăm dispozitiva de manipulare a emisiilor, ci să oferim uh, informații uh, autorităților. Deci dorim să înțelegem care sunt emisiile cauzate de autoturisme în condiții normale de, de condus în lumea reală. Uh, ne ocupăm și de cum funcționează noile tehnologii, care, un lucru relevant pentru noile tehnologii, pentru performanța noilor tehnologii și participă și la informațiile furnizate noilor uh, regulamente din, uh, din Bruxelles. Avem la dispoziție tehnologie de ultimă oră. Am pus și o imagine din uh, anii 70 când am început uh, activitatea din anul 2011. Avem un uh, laborator uh, în, uh, foarte modern în Germania. În anul 2000 2014 am uh, dezvoltat o metodă simplificată de testare autovehiculor pe drumuri numit SEMS. Uh, Ce s-a întâmplat pe parcursul uh, timpului a fost că tehnologia um, autoturismelor și tehnologia și metodele de măsurare a emisiilor au mers mână în mână și astfel am, am înțeles mult mai bine uh, care sunt emisiile în uh, condiții reale de, de condus. Măsurarea acestora este posibilă doar din anul 2011, moment în care uh, dispunem de sisteme mobile de măsurare a acestor emisii. If you look at the vehicle size, the vehicles have become much more complex. Vehiculele au devenit tot mai complexe, între timp au uh, sisteme complexe de control, uh, particule, uh, filtre de particule și diferite sisteme de tratare a gazelor de eșapament. În ceea ce privește autoturismele cu motoare diesel, nu toate veștile sunt proaste. Standardele pentru pulberile fine în suspensie au dus la răspândirea pe scară largă a filtrelor pentru asemenea pulberi, ceea ce face ca autoturismele cu motoare diesel să respecte limitele care deja sunt uh, foarte joase în, și se pot compara cu autoturismele care funcționează pe benzină începând cu Uh, standardul Euro 5. Din păcate, în ceea ce privește noxele, situația este, este diferită. Există deviații foarte mari față de, față de testele de laborator. Toate autoturismele testate au depășit uh, emisiile de laborator, ajungând până la 6 ori, uh, factori de până la 6 ori mai mari. Și aceste diferențe nu pot fi explicate prin uh, dinamici diferite de, de condus există o... și am văzut că există diferențe între omologarea de tip și în funcție de ciclurile de testare se ajunge la o mărire a emisiilor cu, cu mai mulți uh, factori. Există o diferență și dacă un vehicul uh, între diferențele cauzate de un uh, vehicul cu motorul încălzit sau rece un uh, vehicul cu, un vehicul cu motor uh, cald uneori emite chiar mai multe noxe decât unul cu motor uh, rece. Deci, testele de laborator, din păcate, nu mai sunt relevante pentru determinarea performanței pe drum. Această observație a fost confirmată și de măsur- măsurători făcute de alte laboratoare uh, din Elveția și de GRC. Cu standardul Euro 6 imaginea este puțin uh, diferită. Unele vehicule sunt mai curate între, între ghilimele și chiar pe drum au un uh, se, se comportă mai bine. Există o singură, o singură excepție, un singur vehicul care respectă uh, limitele de emisii, restul uh, nu respectă aceste limite. Ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea, evoluția emisiilor în condiții reale de condus pentru diesel. Vedeți aici uh, două coloane, una pentru diesel, una pentru benzina și uh, limitele pentru diesel au fost uh, mai mari începând de la Euro 2, deci se prevăzuse deja o marjă pentru motoarele diesel Uh, coloana în uh, verde reprezintă emisiile în, con- în condiții reale de condus pentru motoarele cu benzină, care în mod consistent sunt uh, sub plafoanele stabilite, și coloana în albastru reprezintă emisiile de noxă pentru autoturismele diesel. Acestea au respectat plafoanele la Euro 1 și Euro 2, dar de la Euro 3 până la Euro 6 nu mai respectă aceste plafoane și de la Euro 1 până la Euro 5 uh, emisiile au rămas uh, relativ constante. S-au redus puțin, însă nu uh, suficient de mult. Putem vedea că în continuare emisiile depășesc uh, plafoanele stabilite prin omologarea de tip. Care este motivul acestei situații? ne-a preocupat și pe noi acest lucru în ultimii ani. Imaginea pe care ne-am format-o noi în urma testării atâtor autoturism este următoarea. Producătorii au automatizat uh, software-ul și uh, piesele autoturismelor pentru ca acestea să poată să treacă uh, procedurile, ciclurile de testare uh, în momentul în care autoturismul este omologat și astfel software-ul, programele informatice funcționează cât mai bine doar pe parcursul acestui ciclu de testare și nu în viața reală. Modul în care modul în care testăm noi autoturismele, însă nu ne-a permis să identificăm dispozitive care permit manipularea acestor emisii Însă este evident că există emisii mai mari decât uh, cele permise prin omologarea de tip. Acest lucru este ilustrat și de această imagine, astfel că puteți să vedeți acest lucru. Puteți să vedeți uh, care sunt condițiile întâlnite pe, în condiții reale de condus. Uh, omologarea de tip nu include întreaga gamă de asemenea uh, condiții, ceea ce, oricum, ceea ce duce pur și simplu la emisii mai mari în condiții normale. Liniile verzi și albastre sunt, reprezintă emisii uh, mai redusă în condiții care sunt apropiate de condițiile de testare în laborator și emisii care cresc dacă sarcina este mai mare în comparație cu condițiile de, eh, din test. Deci, eh, comportamentul din punctul de vedere al vehiculelor nu, nu este unul eh, robust și robustețea acestor emisii des, des, despre care trebuie să ținem, uh, trebuie să ținem uh, cont, din păcate nu se reflectă în, în uh, regulamentul actual. O altă cerință care nu există este, se referă la responsabilitatea producătorilor pentru autoturismele uh, utilizată Responsabilitatea producătorilor se, este limitată până în mom- la momentul când autoturismul părăsește poarta uh, fabricii. Și producătorii argumentează că um, testele de măsurare a emisiilor în condiții reale de condus nu sunt conforme cu legislația Uniunii Europene, deci cred că ar trebui să uh, Uh, modificăm ceva și din acest punct de vedere. Principala noastră îngrijorare în ultimii ani s-a referit la consecințele acestei situații. Nu dori să dăm vina pe cineva, dar consecința unor emisii mai mari este că orașele nu reușesc să respecte limitele de emisii pentru uh, dioxidul de, de nitrogen. Consecințele sunt uh, duble. În primul rând, se ajunge la o concentrare mai mare de dioxid de nitrogen în uh, orașe și se și uh, se reduc uh, posibilitățile orașelor de a garanta calitatea aerului. Deci problemele sunt tot mai mari și soluțiile tot mai puțin uh, eficace și ceea ce duce ca la situația în care orașele trebuie să recurgă la măsuri mult mai costisitoare pentru a respecta emisiile sau limitele de emisii pentru dioxizii de azot. Apoi, ce a făcut organizația noastră cu aceste rezultate? Împreună cu autoritățile de mediu din țările de jos, am atras atenția asupra acestor rezultate deja de mulți ani. Am făcut acest lucru deja din, din anul 2010, în urma uh, măsurătorilor la autoturismele care au Euro 4. Am transmis aceste informații și uh, grupurilor de lucru care s-au ocupat la Bruxelles de omologarea de tip autoturismelor. Am publicat articole, am uh, împărtășit aceste rezultate și uh, unor organizații cum este Hermes. Am organizat mai multe reuniuni ale părților uh, interesate anul trecut și în 2014 și am prezentat toate aceste lucruri în mass media. Ultima întrebare care se pune este dacă evoluțiile din punct de vedere al reglementării vor fi utile sau uh, nu. Din experiența noastră, procedurile, procedura de testare mondială armonizată pentru vehiculele ușoare nu va fi suficient de utilă până acum, pentru că chiar dacă sarcina motorului testată este mult mai uh, largă decât cea actuală, autoturismele pot fi optimizate pentru a putea trece aceste teste. În ceea ce privește măsurarea emisiilor în, con- în condiții reale de condus, avem nevoie de optimizarea acestora pentru condițiile urbane de condus și, după cum am spus, normele de, re- de reglementare trebuie să țină seama de regimul de, de testare, de condițiile uh, normale de condus și de uh, factorii de conformitate reali. Deci acestea sunt elementele pentru stabilirea viitoarei reglementări. Cam atât am dorit să spun. Vă mulțumesc. V-ați depășit puțin uh, timpul acordat. I go for the first, we go for the first round. Începem prima rundă de întrebări și începem cu raportorii. Dau în primul rând cuvântul domnului Zalba. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnul, mulțumesc, domnule Smokers. E foarte bine să avem toate aceste grafice pentru că ne permit să înțelegem mai bine lucrurile. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor. Spuneam deci că vă mulțumesc atât dumneavoastră, doamnă președinte, cât și domnului Smokers. Au fost uh, foarte uh, practice aceste grafice, ne-au făcut să înțelegem mai bine situația. E clar, Comisia Europeană începe să-și dea seama care sunt uh, lacunele dispozitivelor existente și înceapă să uh, și începe să lucreze pe un sistem de test în condiții reale de condus. Pentru că trebuie neapărat să se țină seama de uh, condițiile reale. În ceea ce privește răspunsurile înscris pe care ni le-ați transmis, în, în funcție de viteză, se poate, de viteza vehiculului, se poate ajunge la valori de la 10 până la 20 de ori mai mari în ceea ce privește oxidul de azot față de testele de laborator. Este uriaș. Apoi și răspunsul de la pagina 7 este interesant. Ne spuneți că legislația actuală nu este clară în ceea ce privește uh, definiția dispozitivului de manipulare. La reuniunile precedente s-a spus că aceste dispozitive de manipulare nu pot fi detectate – Ori deja dacă acestea nu sunt clar definite, dacă nici nu pot fi detectate, e clar că avem o foarte mare problemă. Thank you for these questions. Basically, you've noted two questions. Mulțumesc. Deci aveți două întrebări. Unul despre, una despre emisiile uh, mai mari în funcție de viteza mai mare. Da, unele autovehicule sunt conduse cu uh, viteză mare pe autostradă, viteză ce depășește 130 de km la oră. În uh, țări precum Germania, unde viteza este, se ridică adesea la 150 de km pe oră, dacă nu chiar mai mult. Dar asta nu înseamnă că emisiile n-ar putea fi mai scăzute. Nu, pur și simplu așa s-a calculat. E vorba de emisii per kilometru în mediul urban, date fiind opririle dese, emisiile sunt mai mari. La Apoi, Ați avut o întrebare în privința clarității legislației uh, în privința dispozitivelor de manipulare, faptul că nu există o definiție momentan și detectarea este anevoioasă. Da, conform legislației nu este voie să folosești dispoziții de manipulare, însă pe de altă parte nici nu indică în mod clar ce sunt acestea și unde pot fi găsite și cum pot fi găsite acestea. Deci, oricine ar dori să uh, spună că un producător a folosit astfel de uh, dispozitive de manipulare, va avea mari dificultăți în a proba, în a dovedi această acuzație. Dacă nu există o definiție clară, nici nu știi uh, de cât de mult vei avea nevoie să cercetezi pentru a proba existența unor astfel de dispozitive la unele produse. Cu alte cuvinte, nu o să mai cercetezi, uh, uh, de fapt nu uh, vrem să cercetăm motoare individuale, ci să facem studii de amploare pe game întregi de autovehicule. Și, într-adevăr, e foarte greu să testezi un dispozitiv de manipulare dacă nici măcar nu știi exact ce este acesta. Domnul Zalba, vă rog foarte pe scurt, spune doamna președinte. Da, primul meu comentariu. Până la urmă, oare Europa va fi prima care să folosească uh, testele uh, de, în condiții reale de conducere? Da, cred că da. Dar ce e și mai important este că uh, testele noastre uh, sunt într-adevăr bune, cu condiția să fie mm, puse în aplicare cum trebuie. Um, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva întrebări de natură tehnică, pentru că aș vrea să clarificăm niște aspecte. Dacă am citit eu bine răspunsurile pe care le-ați dat, înțeleg că grație combinației de tehnologii existente, vehiculele ar trebui să poată respecta norma de oxid de azot de 80 de grame pe kilometru. E adevărat? Da, este adevărat. Până la urmă, toate vehiculele îndeplinesc această condiție. Mulțumesc. A doua întrebare. Tot pe baza răspunsurilor pe care le-ați furnizat în scris. Este adevărat că... Adică, nu credeți că ar fi mai bine să se uh, scoată tehnologia captatorului de oxid de azot în cazul arderii cu amestec sărac? Da, într-adevăr. Acest sistem operează practic independent față de motor și deci nu sunt afectate performanțele tehnice ale motorului. Vă mulțumesc. A treia întrebare tehnică. Se vorbește mult despre accentul pus pe dioxidul de carbon. Ori, pe baza răspunsurilor dumneavoastră, văd că efectul până la urmă este marginal. Da. E o diferență între emisiile la nivelul motorului dar uh, post-tratare, tehnologia post-tratare decuplează practic uh, relația. Deci la eșapament nu mai este o corelare clară între uh, eficiența motorului și oxidul de azot. Asta e cealaltă față a monedei. Deci pentru dispozitivele de post-tratare pentru oxid de azot, uh, acestea ar putea fi uh, echilibrate și prin uh, introducerea unei, unor sisteme pentru dioxidul de carbon. Oricum, legislația europeană este destul de drastică în domeniul dioxidului de carbon. Permiteți-mi să revin asupra câtorva elemente abordate în comisia noastră. Și anume, la nivel politic. Văd că din 2010 uh, organizația dumneavoastră a constatat o creștere a emisiilor de oxid de azot pe șosele spuneați că trebuie să existe o nouă strategie pentru emisiile de oxid de azot. Deci, ați făcut o constatare acum câțiva ani, dar v-ați uh, îndreptat atenția și către oamenii politici pentru a le cere întreprinderea unor acțiuni? Da. Noi lucrăm uh, pentru Ministerul Mediului din țările de jos, deci am împărtășit aceste informații cu aceștia. Uh, Uh, dar și cu alte părți implicate, deci am uh, atras atenția asupra acestei probleme. Acum, dacă întrebați dacă am făcut suficient în această privință, ei bine, eu cred că țările de jos sunt una dintre țările cele mai active în această privință. Delegațiile olandeze uh, uh, pentru omologarea de tip au ridicat această problemă în numeroase rânduri. Cred că rezultatele testelor se bazează, uh, sunt la baza um, legislației actuale. Ă, deci cred că cercetările noastre vor influența motoarele viitorului. Mulțumesc. Uh, ați vorbit uh, la finalul prezentării despre calitatea aerului în orașe. Ați spus că datorită emisiilor ridicate pe șosele, nu vom îndeplini niciodată standardele de calitate a aerului în orașele europene. Ați spus aceasta în rapoartele dumneavoastră de mai mulți ani încoace. Aveți sentimentul că la nivel european politic s-au făcut mult prea puține pentru contracararea acestei probleme? Credeți că s-a concentrat prea mult atenția asupra standardelor tehnice, normelor tehnice și prea puțin asupra calității aerului în orașe, în mediul urban? Uh, uh difficult question. <laughs> Uf, o întrebare foarte grea. Cred că pentru noi, cei din domeniul polit- uh, calității aerului, problema asta este cunoscută de ceva vreme încoace. Oricum, am acceptat această situație ca un dat de mai mulți ani încoace și sperăm să fie rezolvat cât mai repede. Noi am făcut tot ce, ne-am stat, tot ce ne-a stat în putință pentru a atrage atenția asupra acestei probleme, însă poate nu am primit suficientă atenție. Vă mulțumesc. Domnul Karen are cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule Smoker, am ascultat uh, cu mare atenție ce ați spus. Am citit, am parcurs și mm, răspunsurile scrise pe care ni le-ați trimis. Așa, făcând un rezumat, credeți că ați putea spune în câteva cuvinte și cinstit dacă chiar vrem să ne atingem obiectivele noastre legate de emisii în, pentru Euro 6? Avem uh, obiectivele pentru dioxid de carbon și pentru uh, oxid de azot. Credeți că trebuie să ne uh, îndepărtăm de tehnologia diesel pentru a le putea atinge? Deci trebuie să scăpăm de motorină pentru a ne atinge aceste obiective sau se poate rezolva chiar și cu motoarele diesel? Nu, nu cred că trebuie să scăpăm de diesel pentru a reuși să atingem aceste obiective. Și de altfel acest lucru reiese și din răspunsurile noastre la întrebările tehnice. Credem că cu tehnologiile disponibile, dacă este să combini uh, RCS cu LNT, captatorul uh, de oxid de azot și cu sistemul de recirculare a gazelor de eșapament, se poate ajunge la uh, cel puțin la 80 de miligrame pe kilometru pentru motoarele diesel. Deci cu tehnologia actuală totuși obiectivele pot fi atinse. Cu alte cuvinte, aceste autovehicule pot rămâne în circulație mult, milioane de persoane uh, vor uh, respira, vor răsufla ușurate auzindu-vă spunând acest lucru. Dacă tehnologiile existente sunt bune, totuși trebuie să știm ce avem de făcut pentru a ne asigura că tehnologiile sunt folosite cum trebuie ei bine, trebuie schimbate cerințele. Cerințele trebuie să fie uh, făcute în așa fel încât uh, să se asigure uh, îndeplinirea acestora și în condițiile ale de condus. Deci toate cerințele tehnice, toate specificațiile tehnice, condițiile de testare trebuie să acopere condițiile reale de conducere. Însă principiul testării în condiții reale, spre exemplu, uh, camioanele Euro 6 sunt mai uh, curate decât camionetele Euro 5. Acest lucru a reieșit în urma testelor. Deci, uh, vehiculele grele, testarea vehiculelor grele în condiții reale de conducere este deja făcută ca atare. Următoarea mea întrebare este dacă aceste tehnologii, deci combinația acestor tehnologii, uh, este una rentabilă uh, și pentru motoarele pe benzină. Deci pot fi folosite din punct de vedere al prețurilor? Sunt rentabile aceste tehnologii? Depinde ce înțelegeți prin rentabil. Da, s-ar putea ca motoarele să devină mai scumpe astfel – deci economiile sunt mai mici. Într-adevăr, tehnologiile presupun un cost suplimentar pentru motoare, dar nu cred că acesta este locul în care să vorbim despre acest aspect. Da, aceste tehnologii costă. Euro 6 a fost dezvoltat tocmai uh, în ideea că această tehnologie va fi folosită pe deplin. Ori dacă va fi folosită pe deplin, atunci vor fi economii de scară și deci prețurile vor uh, or să scadă. Acum, în ce măsură influențează acest lucru poziția de concurență vis-a-vis -vis de motoarele pe benzină. Este vorba despre o evaluare extrem de complexă aici. Da, costurile motoarelor ar crește, însă în ceea ce privește Euro 6 s-a acceptat acest lucru din capul locului. Oricum, marja de îmbunătățire mai este. Mulțumesc, domnul Danț. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule Smokers, pentru prezentare. Recunosc că mă intrigă ideea acestei combină, combinații de tehnologii care ar duce la atingerea obiectivelor noastre. Ați, vor, ați spus că RCS și LNT încă nu au um, uh, tehnologia necesară. am primit informații cum că unii producători auto, unii constructori auto, cum ar fi Daimler, uh, vizează o scădere a temperaturii în motor cu destul de multe grade. the only thing that I can tell you is of course also for us hearsay, basically, manufacturers... Da, ce pot să vă spun? Constructorii ne-au dat uh, și ne dau mereu aceleași explicații și tehnic este plauzibil ce ne spun ei, dar nu înseamnă că e ceva inevitabil. Cu implementarea actuală a tehnologiilor, ei spun că e vorba de o blocare a sistemului de uh, răcire care se uh, blochează și așa mai departe și asta duce la probleme de mentenanță și service și de atunci trebuie să scadă temperatura. Problema este că dacă într-adevăr scad temperatura uh, din uh, aerului care este injectat în motor, atunci se poate rezolva problema. Însă este foarte clar că sistemul de răcire și încălzire dintr-o mașină permite acest lucru fără a modifica prea mult lucrurile. Poate că sistemul actual uh, creează probleme, dar uh, se poate rezolva această situație. Nu este ceva inevitabil. Mulțumesc! Având în vedere întrebările pe care noi le-am adresat, cu acel uh, hot restart. Ați spus că cu cât mai mare e temperatura, cu atâta emisiile sunt mai mari. Ceea ce pare să contradică că ceea ce știm noi despre cum funcționează această uh, tehnologie. În Statele Unite există o testare a procedurii hot restart. În Europa ea nu pare să existe. cum tehnologia aceasta ar trebui să meargă mai bine la temperaturi mai înalte, cum se face că avem totuși emisii mai înalte, mai mari în aceste condiții? Ce se întâmplă? Tehnologia există și ea este cumva anihilată uh, din motive pe care nu le înțelegem. Ce se întâmplă cu această discrepanță? Nu e vorba de, de temperatură, spune domnul Smokers. Noi spunem că depinde cum faci aceste teste. Testul de omologare tip este cu motorul la rece, apoi dai drumul la motor și e nevoie și de o perioadă de încălzire. Este clar că în această primă etapă uh, emisiile sunt mai mari în perioada deci de încălzire a motorului. Apoi uh, motorul este cald, deci este perioada de funcționare normală, intervine și răcirea normală. De fapt, uh, condițiile de pornire a motorului sunt importante, nu contează foarte mult temperatura aerului ambient. nu știm exact de unde provine acest lucru, trebuie să ne explice constructorul auto. Trebuie să fie vorba de o strategie la mijloc. Domnul Dans. Poate că o testare uh, a acestor opțiuni uh, la cald ar fi o idee bună pentru Europa? Domnul Demesmacher, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Smokers, Ați spus și ați repetat niște lucruri care apar și în răspunsurile în scris. Mă refer la trei elemente principale. E vorba de acești 80 mg pe kilometru care pot fi atinși ca și obiective în condițiile tehnologice actuale. Apoi ne-ați spus cum funcționează aceste uh, um, aparate de măsurare a emisiilor. Atunci când ați vorbit despre la răspunsul numărul 2, puneți degetul pe rană, spuneți că tehnologia există, însă ea este aplicată prost sau nu este uh, desfășurată așa cum trebuie în practică. Se pune întrebarea de ce iar la întrebarea numărul 5, în răspunsul respectiv, ați vorbit despre costurile aferente pentru anumite modele, precum și de marjele uh, înregistrate, uh, care sunt foarte mici. S-a vorbit despre un supracost de 400 de euro pe mașină, pe vehicol, pentru a băga aceste tehnologii la bord. Da, răspunde domnul Smokers. N-am studiat acest lucru în apănunt, amănunt recent, dar am putea spune, fără să ne înțelegem prea mult, că dacă dorim uh, să aplicăm sistemul pe deplin, uh, ar uh, costa mai mult pentru o mașină mai mică decât pentru una de dimensiuni mai mari. Deci pentru mașinile mai mici, prețul introducerea acestor tehnologii va fi mai mare, proporțional. Însă nu am intrat în alte detalii legate de aceste costuri. Domnul de Macar. Care sunt posibilitățile tehnice pentru a accelera aceste uh, evoluții? Se pune întrebarea dacă se poate merge mai repede decât se merge acum și cu consecințele sau cu efectele scontate și asta în condițiile în care se modifică sistemul de producție a vehiculelor. Se pune întrebarea cât de repede noile vehicole vor putea fi echipate cu aceste tehnologii, cât de repede producătorii auto vor putea să schimbe modelele, designul, astfel încât toate mașinile lor să performeze mai bine în condițiile reale de condus. Asta este dezbaterea care va fi purtată în continuare. Da, și ce înseamnă asta? Cât de ambițioși ne dorim să fim atunci când vine vorba de noile testări? Contează foarte mult uh, calendarul. Uh, contează deci momentul în care se testează, contează factorul de conformitate, dar nu numai, contează și uh, raportul uh, sau proporția uh, dorită. Având în vedere condițiile actuale, este foarte clar că orice ar fi, va fi o, un compromis între toate aceste deziderate nu este imposibil, se poate merge mai repede. Este foarte clar însă că analizele tehnice trebuie să continue, pentru că încă nu s-a certat suficient acest lucru. Nu știm cât și până unde poate merge industria auto pentru a uh, se reforma astfel sau a schimba astfel uh, metodele. În răspunsurile noastre la întrebarea numărul 10 vorbeați despre PEMS. Spuneți-mi, care sunt alternativele, soluțiile la aceste PEMS-uri. Da, există o tehnologie care totuși are ceva acuratețe. Bineînțeles că e loc și de mai bine. Sistemul poate fi îmbunătățit, sistemul actual. Și mai spunem că există sisteme care sunt puse uh, la punct în acest moment de companii, și asta la scară mai mare, prin care se preconizează niște modificări tehnice, dar care sacrifică cumva acuratețea măsurării emisiilor. Deci se măsoară mai prost, să zic așa, uh, gazele la ieșire de uh, eșapament. Așadar, acuratețea este sacrificată. Deci este loc și de mai bine însă trebuie ca lucrurile să fie foarte clar menționate în regulamentul referitor la emisii. Doamna? Doamna Meisner, vă mulțumesc. O să continui cu PEMS. Și în acest caz mă întreb următoarele. A spus deja că există eventuale posibilități de îmbunătățire și m-aș interesa uh, care sunt posibilitățile de îmbunătățire față de pensurile actuale și există și alternative la pens? Aceste PEMS nu au fost folosite pentru că s-a afirmat că datele măsurate de ele nu ar fi suficient de precise și ne-ar interesa să uh, obținem date cât mai precise cu cele mai bune tehnologii disponibile. Care ar fi alternativele? Thanks for your patience. Uh... Mulțumesc pentru răbdare. Nu avem, de fapt, sugestii pentru a îmbunătăți PEMS-urile în acest sistem de testare. E loc și de mai bine, așa cum spuneam, însă uh, această chestiune se referă și la modul în care sunt aplicate aceste măsurători. Factorul de conformitate este important. În condițiile uh, reale, factorul de conformitate este de 3, 4, 5, 6 ori mai mare decât la cele din laborator. Dacă ajungem la un factor de 1,5, deja este un mare progres. Și bineînțeles că acuratețea e mai puțin importantă atunci când vizezi 80 de miligrame Uh, în condițiile reale de condus. Deci, bineînțeles că interpretările pot fi făcute în fel și chip cu aceste PEMS-uri. Noi am uh, pus și noi la punct, punct un sistem propriu de măsurare simplificată și noi preconizăm un proces de evaluare în mai multe etape, deci pe o perioadă mai lungă a unui uh, vehicol și vedem care sunt condițiile de trafic, uh, vremea, temperatura și mulți alți factori. Și, bineînțeles, că dacă observăm niște anomalii, niște devieri, atunci se confirmă uh, aceste măsurări prin PEMS-uri sau prin alte sisteme. Deci poate să existe abordare treptată în mai multe etape. Eh, PEMS-urile pot fi foarte bine pentru măsurarea în laborator, însă bineînțeles că ne dorim să avem o legislație care să nu pună problema eh, acurateții neapărat. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Mai am două uh, întrebări suplimentare. S-a discutat foarte mult în legătură cu factorii de conformitate. Parlamentul uh, a considera că cel mai uh, bun factor de, de conformitate ar fi 1,0. Uh, Mi s-a spus că acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic și aș dori să vă întreb uh, care ar fi un factor de conformitate realist. Și o întrebare legată de această temă, am discutat despre motoarele diesel, am spus că nu ar trebui să considerăm că acestea sunt vinovate pentru că nu Uh, respectăm uh, emisiile. Deci am înțeles că în funcție de temperatura motoarelor se ajunge la emisii diferite. Poate este o întrebare banală, însă motorul diesel este un motor pe care ar trebui să-l folosim mai degrabă în nordul sau în sudul Europei, pentru că am înțeles că există o diferență între temperaturile externe mari sau reduse care influențează pornirea, modul în care pornește un vehicul. Ca să răspund la prima întrebare, da, chiar dacă RCS, LNT și celelalte tehnologii se aplică, vor fi diferențe în funcție de temperatură și, într-adevăr, s-ar putea să fie diferențe de modul în care se comportă vehiculul între nordul și sudul Europei dar uh, depinde foarte mult de ce interval de temperatură vorbim. Contează foarte mult cât timp durează pentru un motor să se încălzească în Scandinavia pe timpul iernii și ce se întâmplă apoi în sudul Europei. Însă să nu discutăm factorul de conformitate izolat de alți factori. El este, acest factor de conformitate contează foarte mult, dar numai în relație cu cifrele la care se aplică pentru că uh, ave, ai, niște, ai niște factori, ai niște modele și niște date care provin de acolo. Însă legislația te încorsetează și îți spune care sunt condițiile acceptabile ca fiind condiții normale de condus, care trebuie să fie factori de conformitate și așa mai departe. Și Bineînțeles că pactul de conformitate încă o dată nu se discută separat de celelalte, ci în tandem cu alte cifre și cu ce provine din modelele și modelizările efectuate. Doamna Conecina. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să pun o întrebare cu caracter uh, politic. Fiat Chrysler spune că respectă legislația europeană, însă am primit informații de la autoritățile germane cum că există un program, un software ilegal care a fost folosit de către această corporație. Și scandalul uh, e din ce în ce mai aprins. Ministrii transporturilor italiani și italian spune că ar trebui să, ca germanii să-i lase în pace pe italieni și Fiat. Și se spune că, într-adevăr, Fiatul ar fi folosit aceste dispozitive de manipulare pe mașinile sale. Thank you again. Mulțumesc. Ca să încep ultima întrebare, în ce măsură producătorii pe care noi i-am evaluat uh, au folosit uh, dispozitivele de manipulare, nu știm. Asta e răspunsul. Pot să vă spun că testul Euro 5 Fiat pe care noi l-am avut în programul de măsurare din ultimii 5 ani, din ultimii ani, dar și alte vehicole similare au arătat uh, emisii înalte în condițiile reale de condus. Dacă ei au, aveau sau nu acest dispozitiv de manipulare este greu de spus. Noi nu am studiat acest aspect, nu putem să uh, spunem nimic. Apoi, faptul că Fiat respectă legislația actuală, e că aproape toți constructorii auto spun asta astăzi. Însă întrebarea este ce spune de fapt legislația europeană în materie și anume că toată lumea trebuie să se conformeze numai cu criteriile de la omologarea tip sau sunt și alte condiții și alte cerințe care trebuie să fie îndeplinite. Asta cred că este o dezbatere juridică uh, pe care și noi o înțelegem cu greu. Noi suntem tehnicieni, experți în tehnică. E o întrebare bună, zic eu, dar n-am răspuns. Doamna președinte, da, puteam să ne întoarcem la asta mai încolo. Doamna Coneci nu are bine. Aș dori să reacționez la ceea ce ați spus, numai ce. În ultimii ani, am încercat să spunem industriei auto ce trebuie să facă și am constatat că există niște lucruri care nu sunt respectate aici. Ați spus de mai multe ori astăzi că sistemul PEMS, de pildă, nu este adecvat. Și trebuie să știm care sunt condițiile care trebuie îndeplinite. Credeți oare că pe plan uh, legislativ ar trebui să facem ceva, ceva care să poată să fie respectat și, care, și prin care producătorii auto să poată să fie trași la răspundere dacă nu îndeplinesc și asta în mod cât se poate de concret. Mulțumesc! În primul rând, uh, ne-ați spus că legislația actuală practic a eșuat dacă am înțeles eu bine traducerea, a spus că, de fapt, metoda PEMS astăzi nu poate să îmbunătățească lucrurile, nu este ceea ce am spus noi, uh, nu, uh, nu, nu poate să îmbunătățească situația, nu este ce am spus noi. Noi am spus că PEMS poate să fie o măsurătoare uh, bună, însă mai sunt și alte standarde de evaluat. Există niște devieri Uh, deci există mai mulți factori care trebuie luat uh, în calcul împreună cu PEMS și dacă astfel e folosit PEMS, atunci ai un instrument cât se poate de bun. Domnul Eichhout, mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Smokers pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat până acum. Ați spus că legislația este puțin neclară când vine vorba de acest faimos uh, dispozitiv de manipulare. Ați spus acest lucru, dar dacă vă uitați pe legislație, spune că trebuie să îndeplinească standardele în condiții normale, folosirea normală și că aceste dispozitive sunt interzise numai pot fi ele uh, acceptate dacă uh, uh, garantează o funcționare sigură a motorului. Din explicația dumneavoastră, asta se poate aplica numai la anumite tipuri de motoare uh, la rece. Celelalte însă nu sunt, uh, nu sunt vizate aici. Deci putem să concluzionăm că astfel de dispozitive sunt pur și simplu interzise prin legislație. Domnul Smokers. Îmi pare rău. Noi nu dorim să intrăm în interpretarea juridică a textelor. Am tot bătut și discutat ca să înțelegem ce și cum nu suntem juriști nu vrem să intrăm în această dezbatere de terminologie și juridică care înseamnă mass, care ar însemna mass comply normal condition. Ce înseamnă condiții normale? Noi pur și simplu putem să ne exprimăm pe baza propriilor noastre studii. Bine, nu să vă mai bat la cap prea mult, însă recunoașteți că e cam neclară legislația și pentru dumneavoastră. E, tot este ceva. Bun, M-aș referi la când ați remarcat anumite anomalii la uh, rezultate. În 2010, dumneavoastră, dar și GRSU, ați remarcat aceste lucruri. Ce s-a întâmplat? V-ați întâlnit cu GRS, dumneavoastră, TNO, la momentul acela, în 2010? Yes, uh, Thank you for this question. Um, of course, uh, we've had uh, a lot of meetings. Mulțumesc foarte mult. Ne-am întâlnit de multe ori cu GRSU și nu numai în formula bilaterală, atât noi cât și GRS, cât și TNO am făcut parte din mai multe, deci noi am făcut parte din uh, o serie de delegații olandeze care discutau uh, nivelul emisiilor, nivelul uh, ridicat al emisiilor. Și toate părțile participante au primit procesele verbale. Eu am aflat că v-ați întâlnit deja din 2010 și din vremea aceea, anumite institute naționale v-au spus că anumite rezultate nu păreau corecte. Este adevărat? I'm sorry, I can't recall. No. Nu mi-aduc aminte. Spune domnul Kellner. E adevărat că v-ați întâlnit în 2010, 2011 deja pe această temă? Dumneavoastră poate nu vă amintiți, dar noi avem oameni care își amintesc ce s-a întâmplat la aceste întâlniri. Poate vă uh, amintiți ce s-a întâmplat după aceste întâlniri. Mă refer la consecințe legislative, comisia a fost prezentă și ne-am fi așteptat ca să se ia măsuri imediat, probabil, în acel context. Nu cred că noi la TNO putem să judecăm aici. Noi avem un, aveam un rol al nostru în acea formulă, la acele întâlniri, și anume să furnizăm informații independente legate de emisii. Asta, asta era rolul nostru, nu cred că aveam alt rol atunci. Da, sunt chestiuni juridice și politice, spune doamna președinte, pe care le vom invoca la audierile de mai încolo. Da, eh, domnule Caut, e adevărat, însă oamenii aceștia au participat la aceste ședințe, merită să le punem întrebări. Bun, atunci întrebarea ultimă, m-aș întoarce la acea diferență de temperaturile înalte și cele scăzute. Știți că în Statele Unite lucrurile se petrec exact pe dos, de fapt așa arată eh, rezultatele. Adică emisii înalte, temperaturi joase și invers. Cum, ce se întâmplă? Pentru mine este ceva cu totul nou, spune domnul Smokers. Nu m-am uitat pe aceste, rezultatele acestor teste, dar uh, când vine vorba de Volkswagen și de cele care au folosit uh, dispozitivul de manipulare, dacă există o tehnologie uh, anume te aștepți la o variație a emisiilor în funcție de nivelul de încălzire a motorului. Depinde și dacă sistemul funcționează 100% sau nu. În orice caz, nu am văzut rezultatele, nu pot să le comentez, însă probabil că e vorba de vehicole care pur și simplu au fost uh, au fost uh, concepute așa cum trebuie, doamna președinte. Dacă este posibil, am putea să ne concentrăm pe aceste aspecte. Bun, doamna Evi. Si, grație mille. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru ce ne-ați dat ca răspunsuri până acum. M-aș întoarce la acel factor de conformitate pe baza răspunsurilor dumneavoastră la numărul 1, este clar că nu trebuie să ne așteptăm la evoluții, noi evoluții și la noi uh, tehnologii care să apară, câtă vreme tehnologia actuală poate și tehnologiile actuale, dacă sunt combinate, pot să funcționeze împreună în mod cât se poate de satisfăcător. Cum credeți că un factor de conformitate aplicat limitelor de emisii din legislația actuală, adică 2,1 până în 2020, poate să fie ceva justificabil. Thank you. Uh... Mulțumesc. Dacă am înțeles bine întrebarea, mă întrebați cum judecăm noi uh, cât de adecvați sunt factorii de conformitate aleși până acum, cât de strict sunt uh, acești factori depinde de cifrele folosite și de partea de regulament care se referă la măsurătorile considerate a fi uh, vali, uh, valabile și cum aceste măsuri sunt transformate apoi într-o cifră anume. Există aici un tandem și singurul lucru pe care îl pot spune este că participăm la aceste dezbateri de mai mult timp și chiar dacă factorii actuali de conformitate în mass media au fost uh, în mass media au fost prezentați ca uh, fiind o înfrângere a Uniunii Europene de către sectorul uh, constructorilor de autoturisme cifrele în sine reprezintă doar o parte a ecuației și uh, mesajul meu principal ar fi să nu vă concentrați doar asupra factorilor de conformitate, este nevoie de o perspectivă mai largă care să țină seama de toți factorii relevanți și abia atunci putem uh, judeca dacă legislația este suficient de severă sau nu. Și în plus, cred că în următorii ani ar fi foarte înțelept să monitorizăm dacă vehiculele care respectă uh, cerințele emisiilor, de, emisiilor cauzate de uh, condus în uh, drum, în, pe un drum normal, pentru că în acest, în acest moment nu există elementele de control, de monitorizare uh, necesare să vedem care sunt emisiile cauzate de, de vehicule în diferite, în diferite condiții și să le comparăm cu testările în condiții normale de condus și abia acum putem, abia atunci am putea să vedem dacă modul în care am definit testarea uh, condusului normal este suficient. Aș dori să vă întreb următoarele atunci ținând seama de toate ce a spus de dumneavoastră, cum credeți atunci că vom garanta să, că vom ține cont de o abordare neutră din punct de vedere tehn- tehnologic, ținând seama că am introdus acești factori de conformitate doar pentru autoturismele care au un uh, motor diesel și până la urmă doar acestea vor avea de beneficiat în urma acestor măsuri. Nu cred că miza este reprezentată de neutralitatea tehnologică. Um, testarea uh, emisiilor în condiții reale de drum uh, uh vine în întâmpinarea obiectivelor pe care le avem. Standardele euro, în momentul în care am impus standardele euro 5, euro 6, am plecat de la premisa că toate aceste tehnologii vor fi combinate și puse în aplicare într-o măsură în care să permită uh, respectarea acestor uh, limite de emisii. Vedem că legislația actuală nu, nu impune, nu asigură respectarea acestor uh, obiective, însă cerințele tehnice pentru noile teste de cicluri de testare nu sunt diferite față de cele trecute. Dacă standardul Euro 6 a fost acceptat de Parlamentul European, de Comisia Europeană, ca fiind uh, fezabil, acceptabil din foarte multe puncte de vedere al uh, competitivității, al costurilor. Acum nu uh, facem decât să respectăm cadrul pe care îl discutasem și îl hotărâsem la momentul respectiv. Deci, față de standardul Euro 6, testarea în condiții reale de, con- de condus nu aduce nimic nou. Mulțumesc și ultima întrebare în prima, în prima rundă vă este adresat acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum s-a indicat în uh, ultimele rapoarte ale t 9 din ultimii ani, uh, există o diferență clară între testele de laborator și testele reale de conducere reală. Oxidul de azot, uh, emisiile de oxid de azot este de 3 până la 5 ori mai mari uh, în conducere reală, ba chiar de 10 până la 20 mai mari în, funcție de viteză. Apoi, uh, de asemenea, dispozitivele de manipulare vin să uh, trișeze aceste, aceste date. Cum se ajunge la um, diferențe atât de mari? Această diferență uriașă Uh, inerentă până la urmă diferitelor tipuri de conducere, demontează postulatul conform căruia uh, emisiile sunt uh, decretate la fel de ușor ca și normele și standardele. reducerea uh, emisiilor de uh, dioxid de uh, carbon și de oxid de azot este posibilă, pare se. Deci dumneavoastră ați, trez de, ați trecut de la... ați ajuns la un optimism fără limite. Cum ne puteți explica această evoluție? După spusele dumneavoastră, toate tehnologiile pot colabora minunat pentru uh, a duce la o scădere a emisiilor, dar um, sistemul de răcire pe care să evite formarea uh, oxidului de azot duce la o scădere a combustiei, ceea ce înseamnă că um, consumul total de carburant uh, scade. Aveți cumva estimări în privința costului acestor uh, inovări? și viabilității acestora pentru fabricare și întreținere? Vă mulțumesc pentru răspuns. Sper că o să-mi aduc aminte toate întrebările. O să încep cu prima. Cred că ce spuneți dumneavoastră este că este normal să ne așteptăm că ca emisiile să fie mai mari când vehiculele accelerează mai rapid, este într-adevăr adevărat și pentru un vehicul cu sistem de postratare a emisiilor în anumite condiții, emisiile sunt uh, mai mari datorită uh, condițiilor mai aspre, pentru că și sistemul de postratare a emisiilor trebuie să funcționeze mai intens. Problema este dacă diferențele observate și dacă factorii măsurați sunt uh, reflectă dinamica uh, condu- condusului și răspunsul este nu. În mod evident, emisiile uh, mai mari sunt, depășesc factorii pe care i-am fi preconizat datorită conduitei de drum. Și un alt lucru relevant, în momentul în care am Uh, testat, uh, testat uh, vehiculele pe, în condiții normale de condus, care, vehicule care respectau parametrii care ar fi trebuit să fie similar cu cei de laborator, diferențele rămân semnificative și, într-adevăr, există diferențe din punctul de vedere al din punct de vedere procentual însă când vine vorba de factor de 3, 4, 5, 6, lucrurile stau puțin uh, cu totul diferit și acest lucru nu poate fi explicat prin sarcina diferită a motoarelor. Și în plus, din momentul în care încep să folosești sisteme de postratare a gazelor de eșapament, deja se ajunge la o decuplare a emisiilor care iasă pe țeava de eșapament cu față de cele emise într-adevăr de motor. Și uh, emisiile nu trebuie să crească la fel de mult, după ce sunt tratate în comparație cu cele emise de motor. Și apoi acest echilibru între dioxid de carbon și oxizii de azot am uh, explicat uh, deja că dacă ne uităm doar la nivelul uh, motorului, există, există acest de, dezechilibru, dar acest dezechilibru este compensat de sistemele de post-tratare a gazelor de evacuare. Deci se decuplează reducerea noxelor de uh, emisiile de dioxid de carbon. Pentru acest lucru este nevoie de tehnologii care uh, aduc cu sine anumite costuri, însă acestea au fost considerate a fi acceptabile la momentul în care au fost adoptată uh, legislația actuală. Vă mulțumesc, am încheiat prima rundă de întrebări și răspunsuri. Aș dori să vă spun că fiecare v-ați lungit uh, cu un minut uh, peste cele 5 minute. Și uh, în a doua rundă de uh, întrebări, uh, nu, o să fiu mult mai strictă, Voi, vom respecta un factor de conformitate de 1, deci vă rog să nu să nu mai țineți discursuri uh, prea lungi, ci să adresați întrebări concrete și uh, răspunsurile să fie la fel de concrete. Deci, pentru întrebări și pentru răspunsuri, în a doua rundă vom avea doar 3 minute la, la dispoziție, voi fi mai puțin uh, tolerantă și uh, pare rău, domnule Belet, dumneavoastră veți inaugura uh, noul regim. Vă mulțumesc pentru această uh, onoare, doamnă președinte. Foarte pe scurt, domnule Smokers. În legătură cu factorii de conformitate, încurajați constructorii de mașini să vină cu uh, reduceri uh, importante de, de emisii. I think that the, the RE legislation legislația RDE, dacă detaliile acestea vor fi uh, puse în aplicare în mod corect, atunci uh, constructorii de autoturisme vor trebui să facă mai mult pentru a respecta aceste limite. Măsura în care propunerea legislativă actuală ar stimula o dinamică prin care primii inovatori vor fi răsplătiți uh, rămâne de văzut. Mie mi se pare că există un uh, blocaj. Cei care vin primii cu, uh, cu, cu primii cu, inova, cu inovațiile nu sunt uh, răsplătiți în mod, în mod automat și pe lângă noua propunere legislativă ar fi frumos dacă am reușit să răsplătim cumva pe cei care introduc uh, aceste noi inovații. Da, am o altă întrebare referitoare la pens, care nu par să fie foarte uh, fiabilă. V-ați referit la SEMS, la sistemele inteligente de măsurare, la care nu foarte multă lume s-a referit. Sunt SEMS a doua generație de uh, pentru a vă răspunde uh, primei întrebări, nu, nu, nu aș dori să spun că sistemele mobile de măsurare a emisiilor nu ar fi foarte fiabile. Hmm. Există o diferență între acestea și cele care sunt folosite în laborator. Cu toate acestea pot fi uh, uh, îmbunătățite în ceea ce privește sistemele noastre. Uh, este vorba de un sistem îmbunătățit care uh, lucrează și cu semnalele oferite de, emise de autoturisme, ceea ce poate reduce teoretic uh, precizia și acuratețea sistemului uh, nostru, însă ar fi o posibilitate prin care putem să uh, verificăm în condiții reale de, de condus emisiile și să vedem dacă un vehicul uh, are performanțele pe care le preconizam. Însă nu cred că trebuie să facem acum uh, reclamă propriului nostru sistem. Mulțumesc, doamna Lonefa. Uh, vă mulțumesc. În, la întrebarea numărul 8 spuneți că um, sistemele anti uh, bioxid de carbon și oxid de azot pot fi combinate fără a aduce prejudicii motorului. Spuneți că cuplarea două sau trei tehnologii pot face ca emisiile să rămână sub praguri. Deci, la vehiculele ușoare ar putea fi folosite Uh, două sau chiar trei astfel de tehnologii în condițiile în care și funcționarea motorului să fie respectată și să fie în parametri optimi? Este o întrebare foarte bună. Răspunsul credem că este nu. În primul rând, ne dorim ca legislația să fie cât mai neutră din punct de vedere uh, tehnologic, deci mai degrabă să fie definită performanțele preconizate Um, și nu um, modul în care acesta trebuie să fie atinsă. În al doilea rând, performanța sistemului depinde de tehnologiile folosite, dacă sunt bine uh, definite, dimensionate pentru a răspunde cerilor de producție și depinde și de uh, programele informatice care le controlează, care par să fie o, o parte a, a, a problemei. Deci tehnologia trebuie operată în astfel încât să permită atingerea obiectivelor uh, dorite și apoi depinde, uh, lucrurile depind și de performanța uh, autoturismelor. Și încă o întrebare. La întrebarea 1 răspuneți că uh, s-ar putea colmata sistemul uh, ca urmare a folosirii sistemelor antipoluare, dar ați spus că nu s-a verificat acest lucru. În general vorbind, ce înseamnă argumentul protecției motorului și cum, pot, uh, cum riscă dispozitivele antipoluare să strice motorul, concret vorbind? Yeah. Uh, thank you. I think this, this... Vă mulțumesc. Am uh, oferit deja acest uh, răspuns, punerea în aplicare a, a sistemului depinde de temperaturile aerului aspirat, care put, poate duce la probleme, însă problema poate fi rezolvată pentru că aerul prea rece ar putea fi încălzit prin căldura care există din belșug într-un uh, motor, însă nu am lucrat la dezvoltarea unui asemenea sistem, însă este evident că un motor dispune de resurse termice suficiente și mm, există, este un lucru posibil uh, din punct de vedere tehnic. Doamna Grostet. Merci beaucoup. Vă mulțumesc și mulțumesc, doamnă președinte credeți că noile valori limită de emisii pentru Euro 5 și Euro 6 au uh, beneficiat de o perioadă de tranziție suficientă pentru a putea fi aplicate cum trebuie? Care este situația în Japonia și Statele Unite? Vă rog să-mi spuneți. Uh, last question first. O să încep cu ultima întrebare. Însă, nu sunt într-o poziție care să-mi permite să comentez legislația din SUA sau din Japonia, pentru că nu cunosc în detaliu această legislație. Prima întrebare se referea la faptul dacă a fost prevăzută o suficientă perioadă de uh, tranziție pentru standardele Euro 5 și Euro 6. Cred că stand- aceste standardele au fost decise în anul 2005 și permiteți-mi să verific puțin documentele. Euro 6. Deci, uh, patru ani uh, de tranziție pentru Euro 5 și 8-9 ani pe Euro, pentru Euro 6. Deci mi se pare că este o, o perioadă de timp suficient de lungă. Eh, Încă o întrebare. Parlamentul European lucrează pe marginea propunerii din partea Comisiei pentru îmbunătățirea omologării de tip. Ce părere aveți dumneavoastră despre această propunere a Comisiei? Credeți că aceasta va permite să rezolve lacunele actuale? Uh, we are very happy with the, uh, uh, the RE uh, uh, requirements that are now being ne bucură faptul că au fost adăugate cerințe suplimentare privind condițiile reale de condus uh, în legislația privind omologarea de tip. Dar, după cum am spus deja, diavolul se ascunde în uh, detalii. Deci trebuie să țină seama de foarte multe elemente și acesta este un punct în legătură cu care nu pot spune că nu suntem, uh, nu avem propriile uh, îngrijorări, însă nu cred că trebuie să intru acum în detalii specifice care acum sunt negociate în arena politică. Domnul Dens, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori foarte pe scurt să revin la întrebarea legată de temperatură. Ați avut un schimb de opinii cu domnul Eichhout mai degrabă, la care și mie mi se pare că ați dat un răspuns puțin diferit față de cel pe care mi l-ați dat mie. Deci, justificarea pentru emisiile diferite la temperaturi uh, diferite ține de existența unui uh, dispozitiv care este pornit sau oprit, sau nu am înțeles eu bine. Da, din nou, nu prea înțeleg uh, la ce vă referiți când uh, vorbiți de temperaturi mai mari. Deci, un uh, test NEDC, ciclul european de testare cu temperaturi reduse, dacă testul apoi este repetat după ce motorul a funcționat o anumită perioadă, Există o diferență între emisiile cauzate în primul caz și în al doilea caz, dar acesta este un lucru diferit față de celălalt exemplu. Uh, diferit, diferiții uh, constructori de mașini care opresc sau pornesc uh, sistemele EGR în fereastra termică respectivă. Deci nu, sunt două situații diferite. Și ați răspuns și la alte uh, întrebări spunând că uh, temperatura ambientală poate fi modificată prin încălzirea aerului uh, primit în uh, aspirat în uh, motor. În SUA există limite diferite de temperatură față de cele din Europa. Aș trebui să știu cine are dreptate sau cine greșește, SUA sau constructorii de autoturisme și dacă limita de minus 4 grade Celsius din SUA este una uh, relevantă sau nu. Și aceasta poate fi depășită prin aerul, încălzirea aerului care intră în motor. În primul rând, legislația din SUA uh, este creată mai ales pentru autoturismele cu motor uh, auto, nu cu motor diesel. Nu știu dacă trebuie să discutăm aici despre temperatura limită, minus 4 uh, grade Celsius, 0 grade Celsius sau altă temperatură. Și revin la, uh, la ceea ce spusesem înainte, dacă legislația uh, impune autoturismelor să respecte emisiile în condiții normale de condus și aceste condiții normale de condus ar trebui să fie definite într-un mod suficient uh, de cuprinzător, astfel încât să acopere toate condițiile care se regăsesc în Uniunea Europeană. Și este evident că uh, temperaturi de minus 10 grade Celsius trebuie să fie considerate ca uh, aparținând unor condiții normale. Domnul Henkel. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În prezentarea dumneavoastră a spus că între, eu, între emisiile cauzate de Euro 5 și Euro 5, emisiile au rămas uh, în mare măsură constantă. În același timp, am văzut uh, obiective tot mai agresive și dacă am înțeles eu din punct de vedere statistic corect, diferența între obiectivele stabilite și lumea reală sunt tot mai mari și aceasta este întrebarea mea. Și eu vin din mediul de afaceri și unde am învățat că dacă îți stabilești uh, obiective prea agresive, deseori uh, obții contrariul, pentru că oamenii nici măcar nu mai încearcă să atingă obiectivele respective. Deci nu ar fi fost mai bine să ne concentrăm pe atingerea obiectivelor uh, pentru Euro 5, în loc să ne concentrăm pe impunerea Euro 6. Oare ce s-ar întâmpla dacă acum am discutat despre respectarea unor standarde Euro 7 sau Euro 8? Deci, considerați că este mai bine să ne concentrăm pe respectarea obiectivelor stabilite deja și nu pe introducerea unor noi obiective. În primul rând, cele două obiective au fost uh, impuse în același timp, mai mult sau mai uh, puțin, ținând seama de posibilitățile tehnice existente. Uh, în momentul în care standardele Euro 5 și Euro 6 au fost uh, stabilite în temeiul uh, analizelor făcute la momentul respectiv, s-a considerat că acestea ar fi, ar fi fezabile dacă tehnologia respectivă ar fi fost uh, introdusă la scara potrivită și într-un mod adecvat și uh, aceste tehnologii sunt puse în aplicare pentru că altfel autoturismele nu ar respecta normele din testele pentru omologarea de tip și în plus, în răspunsurile pe care le-am oferit, am spus că tehnologia care este folosită pentru Euro 5 și Euro 6 ar, fi, uh, ar permite să uh, fie respectate limitele de emisii în uh, condiții normale de condus. Acest lucru este posibil să fie atins prin tehnologia existentă, însă modul în care def- uh, legislația a definit aceste obiective a dus la neatingerea lor. Nu știu dacă acest este momentul potrivit pentru a discuta fezabilitatea obiectivelor. Dacă acest lucru se dorește, este nevoie de analiză ex post pentru a, pentru a obține informațiile necesare. Însă se pare, spune domnul Hengel, că această practică de a încerca să atingem obiectivele cu uh, metode neacceptabile este foarte răspândit. Am fost în Tokyo săptămâna trecută și am aflat că doi constructori importanți de, de mașini din Japonia au recurs, de exemplu, nu la modificarea software-urilor, ci a componentelor uh, mașinilor. Doi CEO și-au dat uh, demisia datorită faptului că au manipulat greutatea vehiculelor, de exemplu. Doamna președinte, îmi cer scuze, însă am, ați, depășit, ați depășit cele trei minute. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Smokers. Uh, au fost adresate foarte multe întrebări și aș avea o întrebare legată de studiul autoturismel, um, privind autoturismele. Aș dori să știu dacă în ceea ce privește standardele Euro 5 și Euro 6 s-a ajuns la, um, evaluat, la greșeli, erori în uh, evaluarea informațiilor uh, folosite și aș dori să știu dacă uh, este posibil să ne descrieți procesul pe care, procedura pe care ați urmat-o în acest studiu. Mulțumesc pentru această întrebare care completează întrebările adresate deja. Desigur, cunoaștem cât de importantă este acuratețea măsurătorilor și încercăm să ne asigurăm că metodele pe care le folosim sunt cât, cât mai acurate posibil, ținând seama de faptul că în momentul în care efectuez teste pe drum, nu toate condițiile pot fi controlate, există posibilitatea de a a apărea anumite erori și verificăm toate lucrurile și un lucru pe care l-am făcut în mod uh, consecvent în ultimii ani a fost să discutăm uh, rezultatele măs- măsurătorilor efectuate pentru un anumit, uh, la un anumit vehicul cu importatorii, cu uh, constructorii uh, autoturismului respectiv pentru a exista măsuri de controlare a întregului uh, proces uh, la care să participă și uh, Uh, constructorul autoturismului uh, respectiv. Uneori, constructorul uh, recheamă autoturismul respectiv în fabrică, îndreaptă anumite lucruri care nu funcționează bine și așa mai departe. Am uh, testat și uh, sistemele PEMS în laborator, în uh, condiții normale de, de condus. Am încercat să ne verificăm funcționarea corectă a senzorilor și așa mai departe. Și principalul aspect este că, este că aceste emisii atât de mari sunt atât de mari încât uh, depășesc orice orice deficiență a metodei de, de măsurare. Și există um, alte laboratoare care au măsurat aceleași nivele de emisii. De exemplu, există un uh, laborator din uh, Suedia care a operat uh, emisii pe drum care a confirmat emisii în, la fel de înaltă cauzate de autoturisme. Deci, printr-o metodă diferită s-a ajuns la aceleași uh, niveluri de emisii. Doamna Senalova. Vă mulțumesc. Permiteți-mi să vă pun o întrebare în privința evaluării emisiilor de oxid de azot. Știm, că, știm care sunt uh, condițiile de testare în laborator și condițiile reale de conducere și de testare în condiții reale. Ei bine, eu aș vrea să știu care este factorul timp Există condiții comparabile între testele prevăzute? Thank you. It's not really clear to me what... Uh, nu-mi dau seama dacă vă referiți la procedura de omologare de tip în laborator sau de condiții reale de conducere. Uh, putem să vedem împreună cu echipa să văd dacă vă pot uh, da un răspuns, dacă există deja date în acest sens. Domnul să are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, domnule Smokers. Aveți experiență în ceea ce privește testele și crearea acestora. Ce credeți dumneavoastră? Cam de cât timp ar fi nevoie pentru crearea unui sau um, crearea unui nou test uh, în condiții reale de condus? Uh, există deja un astfel de test, mă rog, este în curs de mm, terminare, în faza 3 Nu, când ați uh, făcut un test, cât timp va lua, de fapt, pentru a pune la punct un test în uh, condiții reale? Ei bine, a luat ceva vreme până am stabilit primele detalii, dar apoi am lansat procedurile și recent am dispus de suficiente detalii. Deci până la urmă a fost vorba de câteva luni de zile. pentru a vedea deja care sunt cerințele Uh, în, în general, uh, este nevoie deja de câteva săptămâni ca să știi dacă ești pe calea cea bună cu testul tău. Deci dacă angajații ar veni și v-ar spune car uh, uh, un astfel de test ar lua cam 2 de, ani de zile ca să fie dus la bun sfârșit, ce ați face? L-ați da afară? E, aș discuta destul de serios cu el, răspunde domnul Smokers. Mulțumesc. Permiteți-mi să răspuns la, să revin la întrebarea, la, la răspunsul nostru la întrebarea numărul 10, sistemul de măsurare. Uh, Uh, acel, acea pondere de 30% pe care o dați, mi se pare că este foarte scăzută. Am avea nevoie, de fapt, și de un test pentru a ne asigura că acest, uh, această pondere este atinsă. Și cum, se poate fi, cum poate fi făcută această măsurare? Deci, în uh, procedura de testare, cum poate fi făcut? și practic e fezabil având în vedere cât timp mai avem la dispoziție? Date fiind uh, răspunsurile mele precedente în privința fezabilității testării, e clar că mm, preocuparea majoră a constructorilor auto este de a adapta motoare, uh, modelele în conformitate cu uh, noile cerințe. Asta ar fi cea mai mare preocupare, adaptarea, dar în ceea ce privește testarea, aici nu apar probleme. Ați spus că uh, ponderea de certitudine este de 30%. Mie mi se pare o pondere extrem de mică. Deci dacă reglementăm cum, cum să ne putem baza pe o încredere atât de mică în testare, doar 30%? Ei bine, trebuie știut că și aceste măsurători și ponderi sunt uh, oarecum inexacte. Uh deci trebuie să te asiguri că ai destule date statistice pentru a putea spune că datele sunt peste sau sub pragul impus de legislație. Deci nu, poți fa- nu faci un singur test, ci faci mai multe pentru a asigura eficacitatea. Pentru testele pe stand dinamometric, la fel stau lucrurile în cazul uh, omologării de tip. Deci, e clar că va fi nevoie să mai facem ceva eforturi. Avem trei minute la dispoziție, nu-i așa? Ah. Deci dacă rezultatele la test sunt proaste, ce faci? Tot repezi testul până când uh, uh, iese bine? Eu m-aș feri de a spune test prost, totuși. Da, deci până la urmă nu-i, decât, nu-i de ajuns decât să tot repezi testul, nu trebuie neapărat să-l îmbunătățești. Mulțumesc. Ați spus de mai multe ori că nu e clar dacă obiectivele pot fi atinse în condițiile reale de condus. Deci spuneți că nu este nevoie de noi tehnologii pentru uh, emisii mai scăzute? de oxid de azot. Deci spuneți că cu tehnicile existente pot fi atinse obiectivele de 80 de miligrame pe kilometru pe care și le-a stabilit Uniunea Europeană? Există mai multe tehnologii pe componente deci dacă sunt aplicate cum trebuie, și apoi. Uh, deci, încă o dată, uh, tehnologiile există. Da. Deci există tehnici diferite, dar mi se pare că dumneavoastră sunteți mai critic în ceea ce privește sistemul EGR singur, sistemul de recirculare a gazelor de eșapament. Uh, da, EGR trebuie completat cu RCS sau LNT pentru a putea da rezultatele spontate. Și este cunoscut acest lucru? Da. Păi atunci v-ar surprinde că la Newcastle uh, încă se produc doar motoare cu EGR? Încă o dată, noi nu credem că tehnic vorbind este posibil ca doar prin EGR uh, emisiile de oxid de azot să îndeplinească obiectivele stabilite. Mulțumesc, iată-ne deci la finele primei părți a acestei um, ședințe. Țin să le mulțumesc uh, domnilor Smokers și Culinare pentru prezența și expertiza dumnealor. Au fost întrebări atât tehnice cât și de natură politică. E posibil să existe întrebări suplimentare de natură tehnică din partea membrilor, vi le vom trimite, vă asigur, și vă mulțumesc încă o dată pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Excelente presidente. Ja. Um, Dragi colegi, haideți să trecem imediat la cea de-a doua parte a audierii noastre de astăzi. Avem doi oaspeți uh, distinși din partea Agenției Europene de Mediu și din partea este, uh, EA fiind uh, o organizație extrem de activă, Deci urez mult bun venit domnului Paul McKelvey, uh, președinte al programului care vizează schimbările climatice și domnul Martin Adams, director al programului care vizează poluarea aerului, transportul și poluarea fonică. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să încep prin a mulțumi Comisiei pentru lansa, uh, invitația lansată EEA de a participa la această audiere. Uh, Martin și cu mine ne vom împărți mica noastră prezentare. În introducere am vrea ca un lucru să fie clar. Mandatul Agenției Europene de Mediu trebuie prezentat. Apoi vă voi vorbi și despre câteva uh, activități, atât în ceea ce privește dioxidul de, de carbon, cât și oxidul de azot. Uh, voi vorbi și, vom vorbi și despre calitatea aerului vis-a-vis -vis de aceste emisii. Și apoi uh, și rezultatele din, ultimii, din ultimul deceniu. Mandatul Agenției Europene de Mediu a fost uh, definit de către Parlamentul European și Consiliul European drept o, un furnizor de informații și de date în privința mediului și de expertiză. Agenția Europeană de Mediu nu are un rol de testare, de măsurare sau uh, de inspecție. Însă, în cadrul mandatului nostru, noi considerăm că Parlamentul și Consiliul ne-au acordat un rol important pentru a oferi comunității și statelor membre o serie de obiective și de informații comparabile la nivel european pentru a putea întreprinde acțiunile necesare protecției mediului și pentru a ne asigura că publicul este informat cum trebuie în ceea ce privește starea mediului înconjurător. În domeniul emisiilor din transporturi avem o paletă largă de răspunderi în baza legislației care vizează emisiile de dioxid de carbon pentru uh, camionete și uh, autoturisme. Este vorba despre informații pe care le primim de la, de la constructorii auto și de la statele membre. Uh, de asemenea, facem inventarul emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel european în fiecare an, uh, în ceea ce privește întregul flotei europene. Este vorba despre emisiile de dioxid de carbon. Uh, de asemenea, facem un inventar al emisiilor substanțelor poluante ale aerului Uh, de asemenea, compilăm informațiile în ceea ce privește emisiile de, de oxid de azot, precum și uh, asigurăm uh, monitorizarea calității aerului. Am pus pe acest slide și COPERT. Este vorba despre o investiție pe care am făcut-o noi împreună cu alte organizații într-un software uh, Uh, pe care vi-l va prezenta colegul meu, Martin. Agenția noastră, precum spuneam, uh, oferă rapoarte și în ceea ce privește datele de monitorizare ale, calității aerului, atât în ceea ce privește dioxidul de carbon, cât și oxidul de azot. Acum îi voi da cuvântul colegului meu pentru a vă vorbi despre emisiile din domeniul transportului. Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit. Așa cum s-a spus deja, agenția noastră uh, strânge o paletă largă de informații în ceea ce privește dioxidul de carbon și uh, oxidul de azot uh, din transporturi. Uniunea Europeană și-a atins deja sub, uh, um, obiectivul de 130 de grame de dioxid de carbon pe kilometru în 2013 pentru noile uh, mașini cu doi ani înainte de termen. De, la um, emisiile agregate, emisiile reale agregate la toată flota arată faptul că performanțele de fapt nu sunt atât de bune, din păcate emisiile au uh, crescut în loc să scadă cu 17%. În sectorul transporturilor, în general vorbind, emisiile au crescut din 1990 uh, încoace, da, mai ales datorită uh, creșterii traficului rutier, transportului rutier. În ceea ce privește emisiile reale de oxid de azot, din 1990 încoace, statele membre și sectorul industrial au înregistrat progrese semnificative. Emisiile au, crescut, au scăzut cu aproape 60%, dar, totuși, această reducere ar fi fost și mai mare dacă uh, motoarele diesel ar fi avut uh, uh, reduceri mai mari în ceea ce privește condițiile reale de conducere, de condus în conformitate cu normele europene, așa cum au făcut uh, motoarele pe benzină. Uh, iată, deci, uh, harta uh, calității aerului în ceea ce privește dioxidul de carbon și oxidul de azot la nivel european. Puteți vedea că um, punctele roșii sunt punctele noastre de monitorizare cu limite peste normele europene. Deci, uh, iată, problema se întinde pe întreg teritoriul Uniunii Europene aproape. În 2013, 19 state membre au depășit limitele. În ceea ce privește transportul uh, rutier, evident, acesta este o sursă importantă de emisii aproape 60% din uh, emisiile de oxid de azot provin din sectorul transporturilor rutiere. În raportul privind uh, calitatea aerului am spus că 60, de mii de morți în 2012 s-au datorat uh, expunerii la oxid de azot. E vorba despre substanța poluantă cea mai nocivă din uh, aerul pe care îl respirăm. Uh, în ceea ce privește copert, permiteți-mi să vă explic, explic pe scurt ce este acest program. Este vorba despre un uh, software, de un program care se adresează oamenilor de știință și care le permite să uh, Uh, vadă care sunt emisiile uh, reale, nu doar pentru oxidul de azot și uh, bioxidul de carbon, dar și pentru alte substanțe poluante. Împreună cu alte organizații am pus la punct acest program. Ideea este de a oferi estimări reale în ceea ce privește emisiile acestor substanțe poluante la nivel european. Iată, am ajuns și la finele prezentării noastre. Aici încercăm să facem un sumar al uh, publicațiilor noastre din ultimii ani. O întrebare înscrisă adresată Agenției de Mediu a fost când s-a aflat despre uh, uh, în în pregătirea um, prezenței noastre aici, vreau să vă spun că am um, preluat, am luat la mână toate rapoartele din ultimii 10 ani și putem confirma că deja în 2004 uh, în uh, mecanismul de raportare în ceea ce privește transportul și mediul, se reieșa că apar din ce în ce mai multe uh, dovezi cum că ciclurile de testare standardizate folosite pentru um, uh, omologarea de tip a vehiculelor nu reprezintă neapărat condițiile uh, reale de condus. Deci, iată, încă din 2004 am subliniat acest lucru. În următorii ani am uh, devenit din ce în ce mai sigur de această divergență până la urmă. Acest lucru reiese din mai multe rapoarte publicate de-a lungul, de lungul anilor între 2005 și 2015. De asemenea, am uh, spus uh, acest lucru și în unele publicații netehnice cum ar fi cel publicat anul trecut în ceea ce privește prezentarea transporturilor, emisiilor din transport către publicul larg. Și, de asemenea, în această după-amiază vă vom înmâna cea de-a doua, cel de-al doilea raport, în SOER, Noi considerăm că am uh, comunicat în mod regulat din 2004 încoace aceste chestiuni. Suntem conștienți însă că Agenția de Mediu Europeană nu este singura voce din această dezbatere. Dat fiind mandatul acordat agenției noastre, vom uh, continua să îmbunătățim uh, strângerea de informații, vom încerca să obținem informații de cea mai bună calitate, însă în rapoartele noastre am subliniat în mod repetat impactul sistemului de tra transportul european asupra schimbărilor climatice, poluării, uh, atmosferice și fonice. Salutăm, doamnă președinte, activitatea comisiei dumneavoastră și vă asigur de tot sprijinul nostru. Noi, la Agenția de Mediu, uh, sprijinim deliberările în Parlamentul European și vă asigur că vă vom uh, trimite răspunsuri în scris, vă vom ține la curent și încă o dată vă mulțumesc pentru invitația adresată. Mulțumesc pentru aceste cuvinte de prezentare și dau cuvântul raportorilor. Domnul Val uh, Domnul de Brandi, mulțumesc foarte mult domnilor McLeavy and Adams pentru prezentările lor. El s-a avertizat pe factorii de decizie din 2004 despre diferența, discrepanța dintre testele laborator și cele în condiții reale și ați menționat și avertizat în legătură cu um, calitatea aerului și faptul că Europa nu își poate deplini angajamentele în materie de calitate aerului dacă această discrepanță persistă și chiar crește așa cum s-a întâmplat. Da, e adevărat că nu sunteți implicați în tot ce înseamnă performanțele vehicolelor dumneavoastră direct, însă sunteți foarte implicați, pe de altă parte, în discuții discuțiile care au avut loc uh, împreună cu Comisia Europeană, cu GRS și ați fost prezent și la Consiliu de nenumărate ori. Așadar, ne puteți spune mai multe despre reacțiile pe care le-ați primit la avertismentele pe care le-ați lansat din 2004 încoace. Ce reacții ați avut de la miniștrii din țările membre și de la Comisia Europeană? Mulțumesc! Da, Într-adevăr, uh, am încercat să ne întoarcem în timp și să vedem uh, uh, din rapoartele noastre cum arată această evoluție și să vedem de câte ori am avertizat și am subliniat aceste aspecte și am descoperit că de, în 28 de rapoarte pe timp de 12 ani am făcut acest lucru, am subliniat această discrepanță. Așa cum am spus la început, uh, am devenit um, încă și mai conviși de această uh, discrepanță cu cât timpul a trecut și ne-am bazat și pe cercetările făcute de organizație cum ar fi TNO, uh, rapoartele lor binecunoscute din 2010, din 2011, pe care le-am evocat aici în această dupămasă. Și uh, iată, mesajul nostru a fost confirmat și reconfirmat noi uh, credem foarte mult în politici bazate pe dovezi, pe date, așa cum am spus și la început. Suntem în același timp conștienți că nu suntem singura voce care se aude în această dezbatere. Experiența noastră este următoarea. Probabil că începând din 2010-2011 încoace, la asta m-aș referi ca perioadă, pentru că înainte eu nu eram prezent în, prezent în această funcție, din acel moment încoace, directorul general de la comisie a început să fie conștient de această discrepanță și discuțiile au continuat în acest sens. Și Martin poate să-mi confirme faptul că în discuțiile internaționale la nivelul ONU, statele membre și Statele Unite și-au dat seama că există mari probleme cu atingerea obiectivelor de calitate a aerului în condițiile în care această divergență continua să persiste. Domnul Gerbrandi, mă întorc la ce ați spus, că începând din 2010-2011 la DG Envy ați început să vedeți reacții la rapoartele dumneavoastră. Și atunci v-ați dat seama acum că ar exista niște dezbateri interne între DG Envy și DG Industrie de la Comisie. Ehm, ați, crez, ați remarcat vreo dezbatere între diferitele servicii deci de specialitate de la Comisie și apoi colegii de la Centrul European Comun de Cercetare. Cum au reacționat și ei? Da, dacă este să vă răspund, v-am spus că încă din 2004 noi am semnalat și din 2007 am participat la niște workshop-uri tehnice pe aceste teme legate de aceste divergențe între standarde de măsurare. Și apoi au existat workshop-uri și cu statele membre uh, era atunci o mare dezbatere referitoare la faptul că nu se puteau atinge limitele de emisii ajungând introducerii Euro 5, Euro 6. Noi nu ne întâlnim însă regulat cu cei de la DG Clim, de pildă, sau DG Envy. Și cei de la DG Envy nu s-au plâns de ce reacție au cei de la DG Industry de la Comisie? Nu în mod oficial. Nu vă cred, spune domnul Gevrandi. Domnul Salva. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc domnilor invitați. Aș dori să știu dacă pentru dumneavoastră există lacune când vine vorba de cooperarea între statele membre și dacă această cooperare e deficitară, cum se manifestă ea? Sunt probleme în cooperarea cu statele membre, între statele membre? translation. Yeah, sorry, it was translation. So our connections with the member states come and da, relațiile noastre cu statele membre se manifestă în mai multe feluri. Avem, bineînțeles, întâlniri tehnice, întâlniri de comuni la diverse comisii, ehm, apoi în tot ce înseamnă formulele prin care se raportează toate emisiile și pragurile noxele și așa mai departe, întâlniri de experți, iată formule uh, de întâlnire unde discutăm coperți și alte lucruri, precum și schimbul de bune practici. Noi, vă spuneam, în misiunea noastră trebuie să îndrumăm statele membre în legătură cu modul în care ei trebuie să calculeze emisiile. Am uh, publicat un uh, manual în acest sens și recomandăm metodologii pe care să le folosească experții și, într-adevăr, un astfel de uh, Eh, manual pe care l-am publicat este chiar eh, obligatoriu pentru a fi folosit pe plan național. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Salva. Acum, în ce privește Comisia Europeană, probleme, ceva probleme cu cooperarea cu această instituție? Domnul McAlvey, așa cum v-am spus, cooperăm foarte strâns cu Comisia Executivă. Noi, ca și organizație nu știu dacă comisia dumneavoastră știe acest lucru, dar uh, agenția noastră de protecție a mediului, EA, are un consiliu de administrație și acolo, bineînțeles că se dă socoteală, fiecare stat membru are un reprezentant în rândul nostru și Comisia Europeană are doi reprezentanți în acest bord, în acest uh, Consiliu de Administrație. Și atunci, la nivelul guvernelor um, există acest canal care e deschis uh, prin bordul nostru între Comisie și statele membre. Cât privește această discrepanță între testele în laborator și cele în condiții reale de condus, am spus ce s au mai spus uh, și um, aici, anume că noi am uh, cooperat foarte bine cu DG Envy, cu DG Research, cu GRS, cu Eurostat și cu DG Climate Action și, bineînțeles, cu alte sectoare și secțiuni de la Comisie cu DG Move pentru transport. Deci, lucrăm tot mai mult cu DG Mare, deci avem o serie întreagă de contacte cu Comisia Europeană și mi se pare că această cooperare în general merge destul de bine. Mulțumesc! Acum, în ceea ce privește chestionarul, la pagina 8, la răspunsurile dumneavoastră, ați spus că emisiile de particule fine au fost înjumătățite. Însă că alte particule au crescut în aceeași perioadă. De ce s-a întâmplat asta? Ar trebui să ne îngrijoreze acest lucru? Se poate face ceva în acest sens? Da. Într-adevăr, ați auzit asta și de la ceilalți antevorbitori. Într-adevăr, particulele fine, această situație s-a îmbunătățit foarte mult în ultimele de deci- decenii și deci particulele fine de la gaze de eșapament au scăzut foarte mult, însă restul de particule care vin de la frâne și de la anvelope um, au crescut. Cum au scăzut foarte mult uh, particolele din, de la eșapamente, au rămas în proporție mare celelalte particole. Dar de ce? Pentru că transportul a crescut, mai mulți kilometri parcurși, mai multe drumuri construite, există un grup de experți uh, care studiază în acest moment cum se pot defini niște măsuri tehnice pentru a contracara sau controla aceste surse de emisii specifice. Domnul uh, Carl. Mie mi se pare că e un fel de deja vu, parcă mă, mă aflu în întâlnirea cu GRC. Vă întreb, și dumneavoastră ați re- rezolvat, ați realizat treaba asta din 2004, acum suntem în 2016, a trecut ceva vreme de atunci și nu s-a făcut mare lucru când vine vorba de legislație, când vine vorba de acțiuni concrete, așa că avem o suspiciune cum că cineva a spus, nu știu, un șef de stat, de guvern, cineva de la comisie v-a spus uh, dați-vă la o parte, nu vă ascultăm, nu ne interesează, vrem să ne spuneți cine v-a spus că nu trebuie să, să continuați, cine v-a împiedicat să dați într-adevăr uh, alerta așa cum trebuie și să fiți auziți. Domnul McAlvey, eu nu am uh, niciun șef de stat sau de guvern în uh, cartea mea sau în agenda mea de contacte și acum vreau să fim foarte serioși. De punct de vedere al agenției pe care o reprezint, nu avem informații pe care le-am fi uh, ascunse, scamotat, pe care nu le-am publicat sau care am fi fost împiedicat să le publicăm. Am publicat tot ce am avut. Da, am înțeles, uh, spune domnul Carins. Am înțeles că ați uh, publicat, dar n-au fost politicieni care au încercat să vă împiedice? Nimeni nu a exercitat presiuni? Niciun politician nu v-a împiedicat în acest demers? Intervenție din sală fără microfon. Nu, no, nu, no politician. Nu. Niciun om politic nu a încercat să ne oprească la noi, la EEA, în publicarea acestor date. Bun, deci nimeni nu s-a amestecat din lumea politică. Și atunci, ce trebuie schimbat în sistem, după părerea dumneavoastră? E foarte ciudat. Ne spuneți că lucrați așa de bine cu diverse directoare generale de la Comisie, dar nu se întâmplă nimic. Ce trebuie să se schimbe? Ce să se întâmple? Să deveniți o superagenție cu putere executive? Cât de mult sunteți cumva parte a sistemului sau o rotiță din ierarhie. Dacă nu sunt politicienii cei care v-au presat, atunci probabil că sistemul e cam prost. Ce pot să vă spun? Noi nu facem doar, nu avem doar discuții cu Comisia Europeană, Mm, vreau să vă spun că aici la Parlament am prezentat un briefing, vorbeam să vă, vreau să vă vorbesc despre el. E vorba de o notiță din 10 noiembrie 2011. Am venit aici la Parlament, la Comisia Transport. De, de fapt, noi venim la Comisia TRAN în fiecare an ca să ne prezentăm mecanismul de raportare uh, datelor privind transportul. Deci am avut uh, această prezentare în noiembrie 2011. Ne-am temut că, ne-am temut că raportul acesta este prea lung, prea plictisitor pentru multă lume și deci atunci am prezentat doar o pagină, o, două pagini de briefing. Pot să vă transmit la nivelul comisiei dumneavoastră și acolo în aceste două pagini se spune foarte clar, deci în 10 noiembrie 2011, următoarele și vă citesc. În general, calitățile de, uh, um, obiectivele de calitate au fost depășite în multe domenii, însă trebuie subliniate mai multe lucruri în legătură cu discrepanțele de măsurători. În primul rând, proporția noxelor emise direct de vehicule a crescut ca urmare a pătrunderii puternice pe piață a dieselului, a motorinei în multe țări. Și există dovezi clare, dovezi clare, repet, cum că emisiile vehiculelor depășesc emisiile din omologare. Noi am adus acest lucru, acest document la Comisia TRAN de la Parlament, așa cum venim în fiecare an la Parlament, la Comisia TRAN și dacă putem să facem mai mult decât asta, suntem gata să așteptăm. V-a ajuns la tran și v-a spus să vă duceți naibii cu aceste documente sau v-a spus că trebuie să se facă ceva? Sau ce ați făcut? Le-ați adus și ați, ați subliniat că este un scandal că trebuie să facă ceva sau doar ați citit două paragrafe și, și ați plecat? Nu, de, nu, este un paragraf, spune domnul McKelvey. Da, deja două pagini este mult la noi la Parlament. Nu, no comment în legătură cu răbdarea la citit a deputaților europeni. Deputații au uh, reacționat în fel și chip, așa cum și dumneavoastră reacționați diferit la comisia dumneavoastră. Doamna președinte, preia microfonul. Da. Um, cine este la Comisia Transport? Doamna Bonfo? Mulțumesc. Și eu vreau să pun cam aceeași întrebare și deci pun din nou întrebarea ca să vă spun că da, din 2004 dați informații, în 2011 ați venit la Comisia Trans să ne dați aceste date și informații și cu toate astea a trebuit să așteptăm ca ministra mediului din Danemarca să trimită oficial o scrisoare Comisiei în 2013 ca lucrurile să se accelereze. Și aș dori să ne spuneți încă o dată ce se întâmplă cu acest mandat foarte strict. Ne-a tot spus că nu puteți să-l depășiți și, bineînțeles că la întrebarea patra facem o, uh, am întrebat cum vă comparați cu agenția USAPA din Statele Unite. Într-adevăr, agenția americană poate să controleze legislația și poate să facă propuneri legislative în Statele Unite. Știu că nu asta faceți dumneavoastră astăzi, așa cum a spus colegul uh, înainte și cum și trebuie să facem ceva în general ca să meargă lucrurile înainte, ce sugerați dumneavoastră, astfel încât mâine Agenția Europeană pentru Protecția Mediului să poată să-și facă mai bine treaba, să aibă un mandat mai bun și, dincolo de probleme de comunicare, să poată să se implice mai mult în aplicarea normelor și în tot ce înseamnă activitățile de control a emisiilor care poluează. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, uh, for the question. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Este evident și tocmai de aceea începusem prin clarificarea mandatului agenției noastre. Verificarea conformității nu face parte din mandatul agenției noastre, nu este un uh, subiect discutat de Consiliul de Administrație și, după cum ați spus, dacă se ia decizia de modificare a mandatului Agenției Europene de Mediu, aceasta revine instituțiilor europene. Dacă instituțiile europene vor decide ca Agenția Europeană de Mediu să-și asume și un rol de verificare a conformității, acest lucru ar transforma fundamental natura activității noastre și ar impune un accent diferit asupra uh, a, naturii activităților noastre. Nu sunt sigur dacă Consiliul își dorește ca Agenția Europeană de Mediu uh, să își asume o asemenea responsabilitate. Oricum nu este un lucru discutat acum. În, din punctul meu de vedere personal, orice modificare a mandatului are nevoie de, adevărat, de un adevărat sprijin politic și de acordarea resurselor uh, financiare adecvate. În ultimii 20 de ani, noi ne-am uh, construit o reputație în temeiul independenței uh, noastre și nu ne-am dorit ca reputația agenției noastre să fie folosită pentru a, re, a, uh, răspund, a răspunde unui sistem de monitorizare slab. În ceea ce privește amonica, amoniacul, peroxidul de azot, ne-ați putea da informații suplimentare în privința consecințelor acestor gaze asupra sănătății? Tehnologiile actuale permit uh, limitarea emiterii de astfel de gaze sau din potrivă? Și tot vorbim despre calitatea aerului. Ați spus mai devreme, ați vorbit mai devreme despre efectul mortal al oxidului de azot, dar nu ați vorbit uh, al dioxidului de azot, dar n-ați vorbit și despre oxidul de azot. Care este impactul acestuia asupra sănătății? câte morți, câte decese s-ar fi evitat dacă s-ar fi respectat uh, dispozițiile în privința particulelor fine încă de la început? Mulțumesc! Uh, starting with the final... O să încep cu pulberile în suspensie final de euro um, cauzată de Euro 4. Um, nu dispunem de cifrele necesare pentru a vă răspunde aceste întrebări. A treia întrebare s-a referit la amoniac și protoxidul de azot. Amoniacul este un produs secundar. Știm că în tehnologiile EGR amoniacul este injectat și există această îngrijorare că vor crește emisiile de amoniac. Problema legată de amoniac este că uh, formează și el uh, legături în, cu pulberile în suspensie fină. Deci este important să ne concentrăm asupra uh, controlului adecvat a protoxidului, protoxidului de azot și a pulberilor fine în suspensie și este foarte important ca întregul echipament să fie op, uh, optimizat uh, în mod adecvat. Mulțumesc, domnul Henkel, la recuntul. Da, ni, uh, ni s-a spus că ați informat Comisia Europeană și opinia publică prin 28 de rapoarte publicate pe parcursul la 12 ani și nimic nu s-a întâmplat eu am ajuns la concluzia că fără Statele Unite ale Americii și fără scandalul Volkswagen, acest subiect nu ar fi fost atât de larg discutat cum se întâmplă acum. Sunteți de acord cu concluzia mea? Este adevărat că din septembrie anul trecut și după revelațiile privind dispozitivele de manipulare numărul cererilor uh, care ne-au fost adresate pentru a ne exprima poziția față de acest uh, subiect a crescut, însă nu sunt uh, de acord cu un lucru pe care l-ați afirmat, și anume că nimic nu s-a întâmplat. În Comisia Europeană s-a lucrat la propuneri în ultimii ani pentru a răspunde acestei probleme reprezentate de discrepanță. Poate veți discuta cu reprezentanții comisiei când aceștia vor veni, însă nu cred că s-a, nu s-a întâmplat nimic de la, din septembrie, până în septembrie anul trecut. Da, sunt de acord cu acest lucru. Apoi s-a afirmat, respectiv s-a pus întrebarea dacă oamenii politici ar fi trebuit să facă ceva din punctul dumneavoastră de vedere, dacă au fost informați și eh, să pună și o altă întrebare. În mod evident, ați transmis acest raport eh, Parlamentului European, Comisiei pentru Transport al Parlamentului European. Și aș dori să vă întreb dacă sunteți eh, de aceeași părere ca mine, că ați informat în mod adecvat Parlamentul European și că Parlamentul în sine nu a întreprins măsurile pe care le cere acum, uh, despre care spune că alți politicieni ar fi trebuit să le întreprindă. Mm, nu aș trage concluzia directă că Parlamentul European nu a trecut la acțiuni. Am fost întrebați de când cunoaștem existența acestor discrepanțe între emisiile măsurată în condiții reale de condus și cele măsurate în uh, laboratoare. Noi am informat Parlamentul European, statele membre și Comisia despre informațiile pe care le cunoșteam. Poate ar trebui să vă atrag atenția și asupra naturii cincinale a raportului privind situația mediului. Acesta este mandatul pe care l-am primit și uh, ultimele trei rapoarte cincinale uh, au fost prezentate și Parlamentului uh, European și în toate aceste rapoarte se face trimitere la faptul că emisiile, că există aceste, aceste divergențe, discrepanțe între emisii. Și mă opresc aici. Noi considerăm că ne-am îndeplinit mandatul de a furniza uh, informații. Ultima întrebare, foarte pe scurt. Când ați aflat pentru prima dată despre posibilitatea ca constructorii să uh, pot manipula testele prin intermediul diferitelor programe informatice? Pen, uh, cu siguranță, pentru prima dată când am ridicat această problemă, un motiv pentru care un motiv pentru care am făcut-o a fost că a existat dovezi tot mai numeroase din literatura uh, științifică că uh, există discrepanțe între emisiile măsurate în laborator și cele în condiții reale de condus și în raportul nostru term am atras atenția asupra trei motive principale, unul care ține de ciclu de testare, un altul legat de flexibilitatea permisă și, desigur, comportamentul în condiții reale de condus cu șofer care accelerează atât de puternic. Acestea au fost uh, cele trei principale motive la care ne-am referit. Domnul Federley. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați clarificat câteva puncte Cred că ne-ați oferit răspunsuri suficient de clare. Ați uh, încercat să ați încercat să atrageți atenția actorilor politici asupra situației. Um, am dorit să vă acuzăm, însă, într-o lume în care ați avea un cuvânt de spus, desigur, este vorba de o decizie care trebuie luată la nivel politic, însă cum uh, credeți că am putea crea un sistem prin care, în care uh, informațiile furnizate de o agenție ca uh, cea a dumneavoastră să fie luată în serios de nivelul politic, pentru că uh, nu funcționarii unei agenții trebuie să dea vina pe oamenii politici. Uh, în mod evident, reacția Parlamentului European nu a fost suficientă și eu pot să uh, atrag atenția asupra acestui lucru în calitate de politician. Însă, dacă am creat un sistem în care să ne asigurăm că informațiile dumneavoastră din acest domeniu sau din alte, dom- alte domenii ajung la nivelul politic potrivit. Oare ar trebui să aibă loc audieri uh, anuale în comisiile de specialitate? Uh, domnul Caris a spus că notele informative poate nu sunt uh, suficient de citite. Poate ar trebui să găsim o altă modalitate prin care să ne asigurăm că informațiile obținute prin cercetarea dumneavoastră se bucură de atenția uh, adecvată și să sunt urmate de un răspuns politic imediat. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această întrebare. Sunt puțin îngrijorat dacă dau această impresie că am produs rap- uh, rapoarte în ultimii, în ultimele două decenii rapoarte care au fost ignorate de toată lumea. Nu aceasta este impresia pe care doresc să o dau. Aș putea să vă dau exemple uh, unde, din care să reiasă cât de importantă a fost contribuția rapoartelor noastre. uh, un exemplu ales deosebit de important este următorul. Considerăm că raportul uh, SOER din anul 2010 uh, a, fost, a avut un rol deosebit de important în uh, modificarea celui de-a șaptelea program de acțiune pentru protejarea mediului înconjurător. Deci este un exemplu extraordinar de, de pozitiv. Și oferim informații directe Comisiei Europene, Consiliului, Parlamentului European. Deci există exemple de succes când oamenii ne ascultă. Deci nu aș dori să creez această impresie că cele 28 de rapoarte au fost uh, ignorate în totalitate. Din punct de vedere uh, procedural, au loc audiere anuale. Uh, directorul executiv al agenției noastre uh, vine în fața Parlamentului European și de mai multe ori pe an uh, participă la audieri în Comisia de Mediu a Parlamentului European și cu diferite ocazii venim la Parlamentul European. Și după cum am spus în discursul introductiv, dorim să ne îmbunătățim modalitatea în care transmitem mesajul nostru. Înțelegem că volumul informațiilor este foarte mare și dorim și noi să găsim cele mai bune posibilități de a crea o punte între discuția științifică și a oferi dovezile necesare pentru luarea unor măsuri politice concrete. Vă mulțumesc! prin intervenția mea, nu am dorit să subminez activitatea agenției dumneavoastră, care mie mi se pare a fi foarte, foarte importantă. De fapt, uh, mai multe grupuri politice și-ar dori ca activitatea dumneavoastră să fie și mai consolidată pe, pe, pe viitor. Mă refeream la faptul că Parlamentul European nu a răspuns în, în modul uh, adecvat, pentru că uh, de aceea am creat această comisie și există o legătură și cu întrebarea domnului Carins. Trebuie să găsim un sistem și aceasta este și una din sarcina, sarcinile comisiei noastre. Să înțelegem în primul rând ce nu a mers uh, bine din punct de vedere al colaborării interinstituționale și în al doilea rând cum ne asigurăm că această situație nu se va repeta pe, uh, pe viitor. Vă mulțumesc, domnule Federle, doamna Conecina. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc și uh, reprezentanților agenției. Am o întrebare concretă. Dispuneți de datele necesare și dacă dispuneți de calcule referitoare la cu cât, sunt, cu cât au fost mai mari uh, emisiile de oxid de azot, datorită faptului că emisiile nu s-au, nu s-au uh, preconizat uh, suficient de uh, suficient de bine. Dispuneți de datele relevante din acest punct de vedere? Yes, I mean, not in terms of huge... Da, nu foarte în detaliu, dar dispunem de câteva estimări am făcut câteva cal, uh, calcule care ne uh, indică că dacă uh, standardele euro ar fi fost respectate de toate vehiculele, atunci emisiile ar fi fost mai mici cu aproximativ 50%, ceea ce în totalitate ar fi modificat emisiile de oxid de azot în Uniunea Europeană. Transportul în acest moment uh, este responsabil pentru 40% din emisiile de oxid de azot în Uniunea Europeană, ceea ce ar fi uh, scăzut cu 20% uh, dacă vehiculele ar fi respectat limitele uh, legale. Deci este vorba de estimări și o parte a motivelor se referă la faptul că autoturismele cu motoare diesel emit oxizi de azot într-o cantitate mai mare decât Uh, vehiculele care funcționează pe benzină. Vă mulțumesc și aș avea o completare pentru uh, la cele spuse de, de colegii noștri. Cu toții dorim să îndreptăm greșelile din trecut, să învățăm ceva din ele Uh, cu toții suntem plătiți din uh, fonduri, din bani uh, pub, publici. În urmă cu 5 ani, în anul 2010, când, în urmă cu 6 ani, în momentul în care v-ați prezentat raportul, nu am, nu am făcut parte din Parlamentul European. Și îmi închipui și nu pot închipui că această, da, dacă acest raport ar fi prezentat astăzi suficient de clar, nu ar exista nicio, nicio reacție. A transmis acest raport, uh, raport uh, Parlamentului European și aș dori să știu cu, uh, cui l-ați prezentat și în Comisia Europeană. Ați amintit de mai multe ori sau s-a spus de mai multe ori, s-a mintit posibilitatea uh, schimbării mandatului Agenției Europene de Mediu și care ar fi propunerile dumneavoastră concrete. Este important să schimbăm lucrurile, însă ce trebuie să facem în mod conc- concret pentru mine și pentru grupul politic din care fac eu parte, trebuie să recunosc că Um, este inacceptabil să fi informat Comisia și Parlamentul uh, European și să nu se fi, să, să nu se fi întâmplat nimic. Și dumneavoastră sunteți plătiți din bani publici și dacă lucrurile uh, funcționează atât de prost, aveți obligația de a nu doar de a informa, dar și uh, de a trece la uh, acțiuni concrete. Și acum aș dori să aflu părerile, părerea dumneavoastră despre cum putem schimba lucrurile în mod concret. Mulțumesc! După cum am spus deja, în răspunsurile oferite unor uh, răspunsuri uh, anterioare, Agenția Europeană de Mediu nu își stabilește singură mandatul. Mandatul său este definit de instituțiile europene. Rolul nostru este de a pune la dispoziție informații. Noi credem că acest lucru uh, este îndeplinit. Dacă instituțiile europene vor decide pe viitor să ne schimbe mandatul, acest lucru ține de competențele instituțiilor europene. M-ați întrebat cu cine am discutat de la Comisia Europeană. Am discutat cu reprezentanții acest uh, Comisiei Europene din Consiliul de Administrare a Agenției Europene de Mediu, am discutat cu reprezentanții uh, din uh, Direcția Generală de Mediu, de exemplu, și în mod regulat informăm comisarii, com- comisarii de resort, cei uh, responsabili pentru politicile de mediu, de exemplu. Uh, și vă pot transmite documentul pe care îl pregătisem privind uh, rapoartele pe care le-am redactat, momentul în care acestea au fost publicate, pentru că în unele situații comis- comisarii europeni de mediu s-au referit la rapoartele respective, ne-au spus că cunoșteau foarte bine toate aceste subiecte la care ne refeream. Vă mulțumesc foarte mult și ar fi util dacă ne-ați transmite aceste documente. So da. if... Am o întrebare către domnul Carinș. Dacă avem o lege care să ne permită o viteză maximă de 50 uh, de miligrame la oră, nu, la 50 de km pe oră, cui îi revine vina? Politicienilor dacă cineva depășește și ajunge la 70 de kilometri pe oră? Avem, de fapt, două instrumente, DG Enterprise la comisie și mai avem și agențiile de omologare de tip. Atunci întrebarea este de ce acești oameni nu au făcut nimic și sunt furios pentru că tot ne legăm de această agenție, dar 50.000 de persoane au murit anual și nu sunt dovezi. Deci din 2004 am avut 50.000 de decese, deci aproape 400.000 de oameni au murit în Europa pentru că controlul legislației care a fost hotărâtă de Parlament și 28 de state membre, acest control legislației nu a fost efectuat. Și atunci de ce, de ce DG Enterprise, în ciuda a ceea ce a spus uh, GRS-ul și a dovedit încă din 2007, nu a făcut nimic și de ce nu a făcut nici comisia, de ce nu au făcut nimic nici autoritățile de omologare tip. Deci avem 28 de uh, jandarmi, ca să zic așa, care nu au funcționat. ne a spus că a discutat cu grs ul în 2007, iar eu am mai aflat că tot în 2007 acest centru de uh, cercetare comună a, încercut, a început să pună la punct primele PEMS-uri. Deci aveam și condițiile normale de condus, aveam și testele în laborator încă din vremea aceea și atunci întrebarea este de ce din 2007 când au apărut primele date la dispoziția, la dispoziția GRC-ului și între deci 2007 și până în 2010 când iarăși GRC-ul a putut în sfârșit să-și publice rezultatele și deja statele membre erau uh, conștiente de ce s-au pierdut patru ani și de ce au fost atâtea sute de mii de decese și nu s-a întâmplat absolut nimic, lucrurile s-au petrecut astfel. Spuneți-ne, aveți vreo explicație? Um, Trebuie să spun din capul locului că în calitatea noastră de agenție, noi nu putem să evaluăm performanța Comisiei Europene Însă aș spune și aș remarca că atunci când e vorba de monitorizarea și supravegherea sistemului, noi am fi de acord cu dovezile aduse de această comisie și de ICCT, cum că Există o fragmentare în cadrul sistemului de supraveghere, de monitorizare a emisiilor în Europa. Și este foarte clar că avem o răspundere care este, de fapt, care mm, împărțită peste tot între statele membre și la nivel european. Acesta este modelul de dezvoltare european. Uh, aceasta este mersul lucrurilor și este foarte clar că în Statele Unite sistemul este cu totul diferit, este un sistem mult mai centralizat, sistem de conformitate, sistem de verificare și control. Astăzi, managerul de la Fiat a cerut să existe o agenție, o entitate europeană de, de control și supraveghere. Dar de ce? Fiatul acum este acuzat de uh, autoritățile germane. Li se pare că li se pune cuțitul la gât. Dar dacă stați, stăm să ne gândim, USCPA a putut să meargă repede, pentru că, da, au avut această entitate. Însă, ca de obicei, avem 28 de țapi ispășitori și o mică speranță acest, uh, acest sistem de testare de la uh, GRC cu testele sale. Dar, de fapt, GRC avea datele, avea testele și DG Enterprise de la Comisie nu i-a lăsat să le publice. Și atunci, cât de mult credeți uh, și aveți încredere în acest sistem care se bazează pe date, date în fel și chip de la 28 de state membre, plus un uh, laborator care nu e nici pe departe independent și nu, este controlat de către DG Enterprise. Trebuie să fiu foarte succint, doamna președinte mi-o cere, însă ce să spun, v-am mai zis că nu am intrat în amănunte, nu am studiat prevederile uh, legate sau din cadrul revizuirii directivei de omologare tip, nu face parte direct din mandatul nostru, dar așa de la distanță noi considerăm că se pregătesc niște îmbunătățiri, tot ce înseamnă conformitate, control și așa mai departe sunt vești bune, așa cum au spus și colegii de la TNO, multe măsuri sunt vești bune și pași înainte, iar în ceea ce privește această guvernanță difuză fără mițeată, acest aspect nu este ceva ce ar trebui să facă obiectul unei recomandări din partea EA, doamna Evi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc domnilor invitați. V-aș întreba câte ceva în legătură cu sistemul Artemis. La pagina 22 din raportul dumneavoastră care vizează emisiile din transport, ne spuneți că este o alternativă mai bună față de sistemul european um, care vizează ciclul de condus. S-au estimat emisiile pentru diferitele clase și prin acest nou sistem de eh, măsurare s-ar putea ca aceste emisii să fie încă și mai mari. Și asta mai ales pentru mașinile pe eh, bază de diesel, pentru că s-ar putea ca pentru eh, mașinile eh, Euro 6 rezultatele prin sistemul Artemis să fie mult mai proaste decât cele din testarea europeană actuală. de când aveți acest sistem uh, alternativ? Din 2004? Așa cred că o să-mi spuneți, dar aș vrea să-mi confirmați. Nu, nu știu exact data, dar este clar că proiectul Artemis a început cam prin 2006-2007 și una dintre idei era să existe un sistem de testare uh, în laborator, dar care să măsoare emisiile reale, deci era clar că era ceva mai ambițios decât ceea ce se făcea cu omologarea tip. Atunci, uh, motorul era uh, supus mai multor, uh, mai, mai multor mm, um, presiuni și mai, se evaluau mai mulți factori, ceva mai complex decât ceea ce se făcea până atunci în cadrul testelor pentru omologarea de tip doamna Evi, credeți că au existat impedimente în sensul că sunt lucruri care au împiedicat uh, adoptarea sistemului Artemis în loc de sistemul european de driving cycle. Uh, adică ați avut discuții, întâlniri uh, referitor la asta cu Comisia nu, noi nu suntem implicați în discuțiile tehnice care să definească sistemele de testare. Artemis uh, deci era un sistem aparte uh, european și nu este un sistem cu valențe globale ca celelalte sisteme internaționale cunoscute, deci avea oricum anumite lacune inerente. Încă o întrebare. În ce privește scenariile pe care le-ați prezentat în raportul dumneavoastră, cel mai prost scenariu o scădere a numărului de stații de monitorizare a emisiilor de NOx Uh, înseamnă că avem o diferență de 30% între euro 6 și euro 5. Ce se va întâmpla la orizontul anului 2020? Și după anul 2020, credeți că acest cel mai prost scenariu poate fi evitat? Întrebarea dumneavoastră se referă la mai multe lucruri în același timp. Una se referă la uh, Eh, Euro 6, Euro 6 nu sunt multe vehicole de acest tip astăzi pe piață, vor mai trebui să treacă niște ani pentru asta. Este clar că până în 2020, 2025, 2030, dacă vehiculele, eh, într-adevăr, se performează așa cum credem noi, mânățirile vor fi majore s-ar putea ca calitatea aerului să totuși să necesite mai mult timp pentru a-și reveni cu adevărat. Însă, ce desprinzi din această audiere și din cele precedente, este foarte clar că pe această cale ne dorim să ne îndreptăm, dar bineînțeles că există mai multe condiții aici Um, trebuie să avem, bineînțeles, control, uh, măsurarea emisiilor în uh, condiții reale. Asta ar fi, uh, în primul rând, un lucru de implementat um, în ce privește emisiile vehicolelor. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc invitațiilor pentru prezentări. Scandalul Volkswagen a dus la crearea acestei comisii, însă între timp dacă este să urmărim dezbaterea publică din Europa, vedem că au ajuns în, vizir, în, în vizorul uh, dezbaterilor și alți constructori, uh, Opel, Mitsubishi și așa mai departe. Și aș dori să vă întreb dacă Agenția Europeană de Mediu spune despre informații privind uh, care sunt constructorii care recurg la asemenea dispozitive de uh, manipulare. Um, I can be very brief. Foarte pe scurt, răspunsul este nu, nu avem astfel de date, de informații. Mulțumesc, o să încerc să-l întreb pe domnul Adams. În introducerea dumneavoastră v-ați referit la cele 400.000 de decese puteți să concretizați puțin lucrurile, pentru că domnul uh, Turmes tocmai a vehiculat uh, foarte multe cifre. Care este influența tehnologiei uh, motoarelor diesel, dacă emisiile de oxid de azot atât de mare, care este impactul acestora, care este legătura între aceste emisii uh, și uh, decesele uh, respective, care este ponderea vin, uh, responsabilității care revine motoarelor uh, diesel. Și uh, puteți să faceți o diferență între impactul adus de fiecare normă euro? Mulțumesc. Da, sunt de acord cum că o serie de cifre au tot apărut. Când e vorba de morțile premature, e vorba de acele 400.000 de decese, uh, Uh, cauzate de particulele fine și e vorba aici de mai multe surse de poluare în aceste cazuri de decese. În raportul din 2015 al agenției noastre privind calitatea aerului, am încercat să vedem care ar fi beneficiile obținute dacă uh, calitatea aerului uh, dacă poluarea aerului uh, ar uh, scădea în principalele orașe și ar fi, ajuns la, ar fi aduse toate aceste orașe la standardele europene și am văzut uh, care ar fi echivalentul în uh, ani de viață pierduți. E vorba de mai multe sute de mii. Ce înseamnă asta în termen de decese premature? 20% din aceste morți premature ar putea fi evitate dacă am avea într-adevăr calitatea aerului Europa echivalentă cu standardele europene în vigoare. Mulțumesc. Domnul Paluci. Mulțumesc pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. Concluzia este cât se poate de dezamăgitoare. Toată lumea știa, s-a dat alarma și toată lumea știa, lumea a fost interpelată și nu s-a făcut nimic și au existat și detalii uh, în legătură cu acea flexibilitate pe care ne-o menționați la uh, întrebarea numărul 4 pe care am adresat-o. E vorba de acele marje de flexibilitate pe care noi o contestăm și care vizează rezultatele controlului emisiilor sau măsurării emisiilor în laborator. Vă mulțumesc! Uh, in terms of flexibilities, um, we had a... În privința flexibilității, am avut un uh, ghid pentru transporturile rutiere pe care vi l-am și transmis, bazat pe un studiu care analiza mai mulți factori. Conform acestui studiu, circa 16% din... era o creștere de 16% în ceea ce privește combustia de carburant. dar nu este singurul studiu, sunt multe altele, unul uh, făcut de ICT care arată același lucru. Și am constatat că aceste cifre nu contenesc să crească. În 2001 uh, combustia era cam cu un plus de 10%, iar astăzi s-a ajuns la un plus de 30-40%. Deci, iată, o creștere continuă. și tocmai de aceea salutăm îmbunătățirea flexibilității. Mă scuzați, însă eu vorbeam despre flexibilitatea din teste. pentru îmbunătățirea test, în situație de test. Ei, practic, Ideea este de a folosi flexibilitatea în funcție de condițiile de test. Am dat câteva exemple, spre exemplu presiunea în pneuri, uh, diverse tipuri de flexibilitate care vor putea fi reduse, sperăm noi, în uh, regimurile viitoare. Împreună acestea duc la emisii mai mari, în uh, emisii reale mai mari. Bine, atunci am terminat. Da, am terminat. Vă mulțumesc. Domnul Belet. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Permiteți-mi să mă întorc la ce spunea domnul Adams sau domnul Crivi, nu mai știu, despre consecințele nedorite ale introducerii noilor tehnologii emisiile de amoniac uh, și așa mai departe, dar să nu uităm că motoarele diesel rămân mai eficiente din punct de vedere al consumului de carburant. Și apoi, în ceea ce privește frânele și pneurile, lucrurile la fel nu sunt foarte clare. Deci, nu cumva ne învârtim în cerc oarecum, rezolvăm o problemă, dar apare o problemă în alt loc și așa mai departe. Deci, unde sunt prioritățile? Ce ar trebui să vizăm înainte de toate? Voi începe cu următorii ani și apoi Martin va vorbi despre următoarele luni. E... Și noi, agenția noastră, am dorit să ieșim din acest uh, cerc. Pentru că noi monitorizăm eficiența uh, motoarelor pe bază de combustie, dar în același timp uh, Cartea albă în transporturi stabilește niște obiective foarte um, ambițioase în ceea ce privește scăderea emisiilor de carbon în transporturi pentru noi, la agenție, uh, scăderea, de fapt scăderea, înlăturarea emisiilor de dioxid de carbon din transporturi este obiectiv principal. Practic înseamnă, da, renunțarea la combustibilii fosili. În 2011 s-a stabilit un obiectiv pentru transporturi și anume ca până în 2030 să se ajungă la o reducere cu 50% a mașinilor cu combustibil convențional și apoi până în 2050 să nu mai existe niciun fel de astfel de vehicul. Deci, pe termen lung, clar, aceasta este prioritatea noastră, și anume de a scăpa de motoarele cu combustie pe bază de carburanți fosili. În ceea ce domnul Smokers a vorbit mai devreme de aceste chestiuni. Deci, tehnologiile pot fi îmbunătățite pentru a asigura atât reducerea emisiilor de dioxid de carbon, cât și a celor de oxid de azot. Domnul Danz. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnilor pentru răspunsurile date până acum. În ceea ce privește factorii de emisie, Statele membre se bazează pe acestea, de altfel, când furnizează informațiile în ceea ce privește reducerile emisiilor. La pagina 14 a răspunsurilor, spuneți că 300 de milioane de autoturisme există în UE și spuneți că, dat fiind eșantionul, că eșantionul de mașini folosite este de șapte, nu șapte mii, ci șapte autoturisme. La pagina 12 spuneți că uh, acest eșantion face ca rezultatul studiului să fie oarecum incert. Păi eu aș zice cel puțin oarecum incert. Da, una dintre provocări a fost uh, cea care vizează uh, Uh, noile autovehicule, cele se bazează pe noi tehnologii. Trebuie să vedem ce rezultate au acestea. Multe guverne uh, se axează pe aceste informații, Uh, va, fi, uh, va avea loc o reuniune în această săptămână în care tocmai că se vor discuta noi, factor, noi factori de emisie și sperăm că informațiile noastre vor putea fi actualizate în acest domeniu. Dar sunt de acord în ceea ce privește vehiculele de noi, gen, nouă generație, practic nu avem informații. Mă bucur, dar e clar că e clar, e clar că eșantionul trebuie să crească mult mai mult. Deci putem să cre- chiar să credem că reducerile există, dată fiind uh, dimensiunea atât de modestă a eșantionului folosit? E vorba nu doar despre politici aplicate la nivel național, ci și despre politici aplicate la nivel regional și local pentru reducerea emisiilor. Există deja măsurători pentru Euro 6, deci e vorba despre un pachet de date mult mai solid. În Europa, um, rata de succes a motoarelor cu, reducere, cu emisii reduse, mă rog, um, destul de împărțită, să spun așa. Deci motoarele diesel de ultimă generație emit oarecum la fel de multe ca motoarele vechi. Trebuie găsită o soluție. Mm, vă mulțumesc. Da, s-au pus niște întrebări foarte interesante. Am înțeles că de 10, că de 10 ani tot trimiteți semnale de alertă și este clar că n-ați prea fost ascultați de fiecare dată. În 2007 s-au început uh, discuțiile pe marginea acestei probleme cu DG Envy. A fost și un debriefing la Comisia Europeană. Dar ați primit cumva semnale? Cum că vor fi lansate niște acțiuni, niște inițiative palpabile? Am uh, spus deja că am colaborat cu uh, DG Mediu, DG Envy și cu Eurostat, iar colegii de la DG Mediu de mai mulți ani au uh, spus foarte clar că doresc să rezolve această problemă. Acest lucru a reieșit clar și din discuțiile în privința răspunderii statelor membre. E clar că uh, discrepanțele trebuie rezolvate pentru a putea atinge valorile limită, uh, pardon, uh, valorile din directiva privind calitatea aerului, trebuie să se reducă cât mai mult cu putință um, discrepanțele. E clar că ambițiile nu erau la nivelul uh, necesar. Am spus că uh, activitatea a fost, ar fi nedrept să se spună că nu s-a făcut nimic. M-aș întoarce la ce spunea domnul Federle mai devreme. Din experiența noastră uh, de a lucra cu principiul precauției în ultimii ani, pe care îl cunoașteți prea bine, știu că nu e ușor să fii organizația care scoate în evidență problemele. Așa cum spuneam și la începutul prezentării mele, un, unul dintre uh, rapoartele noastre vizează tocmai învățămintele trase din uh, avertismentele timpurii, din avertizările timpurii. Da, din păcate nu s-a avansat în ritmul în care, pe care ni l-am fi dorit noi. Pe viitor, vorbeați pe viitor, pentru viitor de ceea ce ar însemna ecoetichetarea. Credeți că ar fi chiar o pistă interesantă? Există etichetări pentru CO2, pentru smog, și noi am sprijinit foarte mult ideea unei uh, etichetări uh, privind uh, poluanții atmosferici. Domnul Zalba are cuvântul. Am două întrebări. Ați luat legătura în ultimii ani cu Comisia Europeană pentru a trata problema emisiilor de oxid de azot? Sau ați uh, spus, ați informat Comisia că aceste emisii sunt mult mai mari decât uh, pragul normei? În ceea ce privește calitatea aerului, colegii noștri de la DG Envy erau conștienți de această problemă încă din 2010, pentru că le-am atras atenția. Deci exista o conștientizare a problemei și apoi, la nivelul statelor membre, în baza protocolului Gothenburg, și când s-a modificat protocolul, s-a introdus flexibilitatea tocmai pentru a ține seama de pragurile impuse prin directivă. Deci s-a spus de atunci că pragurile au fost depășite și că în lumea reală emisiile de fapt sunt mult mai mari. Vă mulțumesc. Un coleg din Parlamentul European V-a contactat cumva vreun coleg din Parlamentul European uh, în cadrul procesului legislativ de evaluare a vehiculelor cu motor? Sau au existat contacte în cadrul regulamentului 715 din 2007 în ceea ce privește omologarea vehiculelor cu motor? Deci, colegi care se, să se fie ocupat de aceste dosare v-au contactat? Nu din câte știu eu. Eu nu știu de vreo întâlnire a vreunor eurodeputați cu Agenția Europeană de Mediu, cel puțin nu cu mine și colegii din departamentul meu. Nu cred să fie avut loc astfel de întâlniri sau contacte. Mulțumesc, doamna Charles Mozer. Can you give any recommendations Vă mulțumesc. Aș trebui să vă întreb dacă ne puteți face câteva recomandări de viitor pentru a ne asigura că sistemele de omologare de, de tip pe viitor vor putea răspunde mai bine îngrijorilor exprimate de agenții, de ONG-uri și așa mai departe. Aveți vreo recomandare în acest sens? Unul din punctele discutate în, acest, în această comisie a fost discrepanța între uh, Uh, dovezile științifice, datele științifice și dezbaterea politică și a existat o întârziere din acest punct de vedere și orice, iniția- orice inițiativă care ar reduce această întârziere a reacției uh, ar trebui să fie uh, salutată. Deci chiar și pentru noul ciclu de condus în condiții reale și aici trebuie să fie stabilite anumite limite și trebuie să monitorizăm, să vedem dacă acestea nu, trebuie, nu pot fi îmbunătățite. Regretați ceva în legătură cu reacțiile dumneavoastră din ultimii ani? Ați fi putut face mai mult pentru a insista asupra acestor puncte mai bine? Sper că am reușit în uh, discursul meu introductiv să transmit o, un grad de smerenie din partea Agenției Europene de, de Mediu. După cum am spus, am parcurs toate rapoartele care au avut o legătură cu acest subiect. M-am referit la 28 la număr dintre acestea și m-am angajat să vă transmit un document cu lista tuturor acestor rapoarte și Tocmai pentru că încercăm, am încercat să înțelegem dacă am fi putut face lucrurile diferit și revenind la un aspect amintit de un alt antevorbitor, este vorba de uh, o cât mai bună transmitere a acestor informații uh, factorilor de, de decizie da. dar și în momentul în care, în data de 10 uh, noiembrie 2011, am luat cuvântul în fața Comisiei de Transport, nu știu cât de mai preciși am fi putut fi. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să spun că nu există doar o discrepanță între știință și uh, factorii de decizie politici, dar rămâne o întrebare uh, fără răspuns nu sunteți uh, prima organizație științifică cu care discutăm, însă cum este posibil ca niciun om de știință să nu-și pună această întrebare? Dacă vedeți această discrepanță, de ce nu înțelegeți care sunt motivele și de ce nu cereți uh, un mandat uh, din partea superior, superiorilor de a evalua posibilitatea existenței acestor mecanisme Uh, dispozitive de manipulare uh, despre care știm că există deja din anii 90. Și acum dau cuvântul uh, domnului Torvald. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Este o întrebare la care Hans Christian Andersen a oferit deja un răspuns în urmă cu câteva secole. O întrebare care a, s-a tot uh, repetat în această dezbatere din, uh, dincolo de disc, discutarea responsabilităților este de ce anumite lucruri nu sunt uh, surprinse de radarul nostru sau altora. O altă întrebare este următoarea agenția dumneavoastră. Am auzit că din Consiliul de, de Administrație fac parte 32 de, 32 de membri și prima mea impresie a fost că un Consiliu de Administrație uh, format din 32 de membri, 28 dintre aceștia fiind reprezentanța statelor membre, uh, membre, nu cred că poate funcționa atât de bine. Nu mă aștept ca dumneavoastră să spuneți că, într-adevăr, Consiliul nostru de administrație nu funcționează absolut deloc, însă mi se pare că noi trebuie să încercăm să ne gândim, să încercăm să înțelegem de ce nu sunt percepute anumite, anumite lucruri, chiar dacă uh, literele erau uh, destul de mari și nu este o întrebare, ci mai degrabă un comentariu. Dacă îmi permiteți și mie un comentariu atunci în legătură cu această uh, temă a Consiliului de Administrație. Noi suntem o organizație care este evaluată în mod uh, periodic și cea mai recentă uh, evaluare prin care am trecut a spus foarte clar că eficacitatea și eficiența structurilor interne erau destul de solide. Acest lucru îmi permite să fac o remarcă mai generală pentru a răspunde uh, Uh, comentariilor generale referitoare la mandatul nostru. În calitatea um, organizația, uh, organizația noastră va fi, va fi supusă evaluării în contextul unei mai bune reglementări, REFIT, și acest lucru înseamnă că Agenția Europeană de Mediu va fi judecată în temeiul uh, criteriilor, cum ar fi o mai bună uh, eficiență, plus valoare europeană, coerența și valoarea mandatului nostru. Noi salutăm orice evaluare, dorim să ne desfășurăm mai bine uh, activitatea și salutăm orice sugestie venită și din partea Comisiei EMIS. Mulțumesc, doamna Clun. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să revin la un lucru spus de vorbitorul anterior. În anul 2011 ați prezentat acest raport Comisiei pentru Transport, ați oferit dovezi clare că emisiile uh, depășesc cele stabilite de omologarea de tip. Trebuie să repetăm acest lucru de mai multe ori și trebuie să înțeleg cât de frustrați ați fost, uh, cât de Uh, alarmați ați fost de faptul că nivelul acestor noxe are un impact asupra sănătății publice și în discuțiile pe care le-ați purtat cu Comisia, discuțiile pe care le-ați purtat cu Parlamentul, um, au apărut termeni cum ar fi ilegal, dispoz- uh, dispozitivă de manipulare, pentru că sunt sigură că ați avut uh, anumite suspiciuni. În primul rând, în ceea ce privește contactele pe care le avem în mod regulat cu colegii dumneavoastră din uh, Comisia pentru Transport. Nu știu dacă unii din, uh, unii din membrii Comisiei emis fac parte și din Comisia pentru Transport. Oricum, a fost uh, momentul în care ne prezentăm informațiile este un moment uh, unor dezbateri foarte aprinse și din experiența noastră, unii membri ai uh, Comisiei pentru Transport consideră că creșterea transportului este un indicator de succes în sine. Și când noi prezentăm mesajele privind impactul asupra mediului adus de transport, nu avem impresia că am fi uh, cei mai bineveniți uh, oaspeți pentru unii din membrii Comisiei pentru Transport. În ceea ce privește ilegalitatea și dispozitivele de, ma- de manipulare, uh, îmi cer scuze să vă, să vă, dacă vă dezamăgesc, însă nu am dispus de nicio informație, nu am văzut nici, nu am dispus de nicio dovadă care să ne arate că aceste dispozitive de manipulare explică di- di- discrepanțele. Dar ați avut suspiciuni legate de testele care nu erau adecvate? Ați avut niște opinii pentru că această discrepanță nu a apărut din senin. Da, Știam că există deficiențe legate de regimul uh, ciclurilor de testare. Deci noul uh, ciclu european de, de testare, am știut deja de foarte mult timp că nu este suficient de uh, strict. Mi-a terminat timpul. Mulțumesc. Data viitoare. Vă mulțumesc, doamna Griffin. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, îmi cer scuze pentru întârzierea. însă tocmai vin de la un eveniment unde s-a discutat uh, despre legătura între sărăcia energetică și uh, calitatea aerului și uh, eu vă asigur că noi tratăm cu toată seriozitatea impactul asupra mediului înconjurător adus de transport. Și aș dori să revin la punctul privind uh, orașele. Uh, noi acum discutăm despre Uniunea Energetică și încercăm să avem o abordare cât mai cuprinzătoare, holistică. Discutăm despre, cali- despre aer curat, despre transport, despre energie și, după cum a spus și uh, colega noastră, sănătatea publică, impactul asupra sănătății publice de toate aceste elemente uh, uh, amintite Agenția Europeană de Mediu are posibilitatea de a trage la răspundere Comisia Europeană sau ar trebui să aibă un alt mandat de, mo- de monitorizare. Conform raportului dumneavoastră din anul 2015, 14.100 de decese premature au fost uh, atribuite uh, Uh, unei uh, expuneri prea mari la aceste substanțe de, de poluare în Regatul Unit doar în anul 2012. Deci, cum vă puteți, uh, cum trebuie să se, ce puteți face dacă Comisia nu răspunde nici cum informațiilor și dovezilor prezentate de agenția dumneavoastră? În ceea ce privește remarcile inițiale privind o abordare comună, sistemică. Nu putem decât să fim de acord. Um, aceasta este și analiza redactată de Agenția Europeană de Mediu. Avem nevoie de o abordare transsectorială pentru a putea face față provocărilor de mediu din fața noastră. În legătură cu mandatul nostru, am răspuns la niște întrebări anterioare, spunând că în temeiul mandatului actual pe care îl dispunem, nu ne este, uh, nu, nu putem să preluăm un uh, rol de uh, monitorizare. Am menționat faptul că trecem printr-un proces de evaluare și evaluarea agenției va ține cont de modificarea eventuală a mandatului nostru și, după cum am răspuns în unor întrebări anterioare, dacă instituțiile europene decid că doresc să ne schimbe mandatul cândva în viitor și să ne ofere uh, un rol mai important din punctul de vedere al monitorizării, am avea nevoie de voință politică și de resurse, uh, ne, uh, resurse adecvate. Pentru că nu ne-am dorit să, ne, să, să preluăm un asemenea rol dacă reputația agenției noastre ar fi folosită pentru a uh, justifica un sistem slab de monitorizare. Okay, sorry. <laughs> Um, finally, as a last uh, question, Și, în fine, ultima întrebare, domnul Turmes. Vă mulțumesc și aș dori să revin la uh, declarațiile dumneavoastră că v-ați întâlnit cu Centrul Comun de Cercetare în anul 2007 și ați promis că ne veți transmite copii ale scrisorilor, informărilor pe care le-ați transmis uh, Direcția Generală Mediu, domnului comisar Potocnic și ar fi interesant să privim și uh, informațiile privind uh, întâlnirile pe care le-ați avut cu GRC din 2004 până astăzi, pentru că acest lucru ne-ar permite să înțelegem mai bine când s-au uh, făcut testele și când au existat rezultatele. Vă pot spune că orice informație de care dispunem uh, o să, o să vă punem la uh, dispoziție. Deci, vă putem pune la dispoziție orice documente uh, pe care, de care dispunem. Vă mulțumesc. Revenim la cifre. Uh, Regatul Unit 14 tone. Și dacă uh, vorbim despre 50.000 de decese premature, uh, dator, datorită faptului că nu au respectat uh, normele. Este o cifră anuală și uh, care este cifra reală dacă nu este vorba de 50 de mii? Nu, nu sunt foarte sigur de unde a apărut această cifră de 50 de mii. Decesele uh, premature Um, pentru anul 2012 sunt de 70 de mii și doar o parte din aceasta este cauzată de uh, sectorul transporturilor. Ar fi foarte bine dacă ne-ați uh, transmite în scris aceste precizări, pentru că avem în fața noastră cu cel mai mare scandal de, de fraudă care s-a întâmplat în Uniunea Europeană, care este în desfășurare din anul 2004 și avem nevoie din partea dumneavoastră de o estimare a uh, numărului de decese, uh, decese uh, premature. Pentru că eu am impresia că acum mai mulți oameni își pierd viața datorită poluării cauzate de motoarele diesel, decât își pierd viața în uh, accidente uh, rutiere și am dorit să știm cu cât s-ar reduce numărul deceselor premature dacă normele ar fi respectate. Dar, desigur, vă putem transmite orice estimări uh, la care, la care am, am ajuns noi. Vă mulțumesc! În concluzie, aș dori să mulțumesc domnului Adams și domnului McLivy pentru deschiderea de care au dat dovadă pe parcursul acestei audieri. Nu a fost deloc ușor, însă cred că avem uh, suficient uh, material pe marginea căruia trebuie să reflectăm și din punctul de vedere al rolului Parlamentului European. Uh, trebuie să clarificăm și responsabilitatea Comisiei, dar trebuie să trecem și printr-un proces de autoreflexie. Și dacă aveți uh, sugestii privind mandatul dumneavoastră, acestea sunt uh, binevenite. Vă mulțumesc din nou pentru prezență și pentru că ați uh, răspuns tuturor întrebările. Dragi colegi, în concluzie, aș dori să vă întreb dacă există vreun punct la diverse, văd că nu. Atunci aș dori să vă spun că viitoarea reuniune a coordonatorilor va avea loc pe data de 21 iunie și um, va fi o reuniune a coordonatorilor foarte importantă pentru că vom stabili programul pentru a doua jumătate a anului. Și pe data de 16 iunie va